because at the beginning okay. running out of time. Yeah, so. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. He's just uh, five. Uh, dear colleagues, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, domnilor și domnilor, începem ședința. În primul rând, vreau să spun bun venit uh, doamnei candidat la postul de comisar, doamna Gabriel care a fost membru al Parlamentului European în ultimii 8 ani, după cum știți foarte bine. Iar pe 16 mai, președintele Juncker ne-a informat pe noi toți la Parlamentul European în legătură cu numirea doamnei Maria Gabriel în calitate de candidat la postul de comisar cu mandatul de uh, economie și piață digitală și societate și în conformitate cu acest portofoliu, este o responsabilitate partajată pe care o are comisia noastră cu Comisia CULT. Bun venit uh, și doamnei președinte de la Comisia CULT, doamna Camerevelt. Bun venit uh, încă o dată membrilor de la cele două comisii care sunt astăzi uh, prezenți aici. și audierea noastră se va face între cele două comisii pe picior de egalitate. Noi suntem uh, responsabili pentru portofoliul um, doamnei uh, candidat la postul de comisar și aceasta împreună cu reprezentanții ai comisiilor IMCO, Jurin și LIBE, care sunt uh, comisii asociate la această audiere. Vă mulțumesc pentru participare și bun venit membrilor din celelalte trei comisii. Aș vrea să fac câteva comentarii introductive importante. În conformitate cu uh, ghidul de adoptare a comisiei, fiecare candidat va fi invitat uh, pentru a fi audiat în fața comisiilor competente sau a comisiei competente pentru audiere unică. E vorba de data asta de două comisii. Înainte de a începe audierea, vreau să vă reamintesc că uh, candidatul a răspuns în scris uh, la un chestionar pregătitor. Dumneavoastră ați primit deja răspunsurile. Dar, dragi colegi, vă rog să faceți un pic de liniște. Vă rog frumos. Deci vă spuneam că ați primit deja răspunsurile la acest chestionar. Îl aveți în dosarul dumneavoastră, alături de uh, scrisoarea de misiune a doamnei Gabriel, curriculum vitae al acesteia și declarația de interese financiare, precum și o copie a scrisorii de la uh, Comisia Jurii, care a analizat declarația de interese financiare a doamnei Gabriel. Care este procedura? Un punct foarte important. În primul rând, doamna candidat la postul de comisar va avea posibilitatea să facă o prezentare introductivă de 15 minute, după care, la sfârșitul ședinței, va avea 5 minute în încheierea audierii. După această prezentare introductivă a doamnei Gabriel, vom avea 25 de întrebări din partea membrilor Parlamentului și acestea vor fi împărțite în două părți. Dezbaterea se va face în conformitate cu așa numitul principiu ping-pong. Nu știu dacă este numele cel mai potrivit, dar oricum acesta este numele pe care îl dăm. Și uh, fiecare uh, va avea 5 minute. La fiecare slot pe care îl avem disponibil, vă rog să rețineți, avem un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns și posibilitatea de a pune o întrebare suplimentară, imediată, care să fie urmată de un răspuns. Un minut pentru fiecare dintre ele. Deci, o întrebare un minut, răspuns două minute și dacă doriți, în calitate de membru, aveți posibilitatea să veniți cu o întrebare suplimentară, iarăși un minut și răspuns un minut din partea doamnei candidat. O să spun uh, în numele celor doi președinți că vom respecta cu foarte mare strictețe acest timp pentru întrebări și răspunsuri, pentru că ar trebui să reușim să terminăm totul în uh, cele trei ore pe care le avem la dispoziție. Ordinea timpului de vorbire se bazează pe ordinea pe care în mod normal o folosim la plenare. Interpretarea este disponibilă în 23 de limbi, fiecare dintre dumneavoastră poate uh, utiliza propria sa limbă maternă și ar mai trebui să știți că tot ceea ce spuneți, tot ceea ce declarați, va trebui să fie interpretat. Prin urmare, ar fi bine să nu vorbiți prea rapid. Audierea noastră este transmisă direct pe site-ul intern al Parlamentului și uh, se pot accesa și înregistrările video ale acestei audieri, bineînțeles. Și acum am să o rog pe doamna Camerevelt, președinta, copreședinta acestei întâlniri, să ia cuvântul, vă rog. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Buzek, auch dafür. Mulțumesc, domnule Buzec, mulțumesc și pentru că ați explicat atât de clar procedura uh, acestei întâlniri de astăzi. Și în numele Comisiei de Cultură, eu urez bun venit doamnei comisar semnat Gabriel. Așa cum știți, Comisia Cultur și Educație e responsabilă de aceste aspecte culturale. Avem și <clears throat> <clears throat> o responsabilitate pentru promovarea și păstrarea diversității culturale în Uniunea Europeană, importantă pentru acest uh, portofoliu pe care îl discutăm astăzi, în special pentru, creator, pentru domeniul autovizual și creativ. Există aici, desigur, și provocări majore Dumneavoastră, doamnă Gabriel, în calitate de comisar, veți înțelege că urmărim cu mare atenție viitoarele evoluții pentru a ne asigura că găsim balansul corespunzător. Pe de o parte aspecte economice, tehnice și comerciale și pe de altă parte nevoia ca aceste conținut, conținuturi să fie garantate, să fie promovate și uh, făcute accesibile tuturor. Vă mulțumesc pentru răspunsurile în scris pe care ni le-ați trimis și mă bucur ca în următoarele trei ore pe care le vom avea împreună să aud mai multe de, din partea dumneavoastră. Mulțumesc și sunt uh, sigură că veți răspunde întrebărilor celor interesați și mă bucur de o bună discuție cu dumneavoastră. Mulțumesc și dau cuvântul celuilalt președinte, domnului Buzek. Mulțumesc foarte mult! Vom avea o primă parte a întâlnirii noastre în care vom uh, putea asculta aproximativ 50% din întrebări, după care uh, doamna președintă de la CULT va conduce cea de-a doua parte a întâlnirii. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că partajați cu noi această responsabilitate și pot să vă spun că din punctul de vedere al Comisiei ITRE avem uh, mai multe elemente, uh, partea de comunicare, informații și rețea transeuropeană. Vom începe însă cu uh, ceea ce vă anunțasem mai devreme și voi da cuvântul doamnei comisar desemnat pentru o scurtă prezentare de 15 minute. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule Buzek, doamnă Camerevelt, doamnelor și domnilor uh, de la Comisia Juri, de la Comisia Libe, doamnelor și domnilor coordonatori, domnilor și domnilor membri de la toate aceste comisii, dragi colegi. Este o adevărată onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră în calitate de comisar desemnat pentru economie digitală și societate. Sper că astăzi să avem o dezbatere constructivă pentru a vedea cum putem promova și mai mult piața unică digitală împreună. Și aceasta pentru a avea o mai mare competitivitate, o Europa inclusivă și obiective tangibile pentru cetățenii europeni, precum și obiective unite pentru toată lumea. Cred că împreună vom veni cu idei uh, suplimentare pentru a atinge obiectivele ambițioase ale Comisiei Juncker în vederea uh, profitării pe deplin a potențialului uh, pieții unice digitale și aceasta în beneficiul tuturor cetățenilor. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc și Guvernului Bulgariei pentru încrederea pe care mi-au acordat-o, motivul pentru care sunt astăzi aici. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, membrilor Parlamentului European, pentru susținerea pe care mi-ați oferit-o în ultimii ani, pentru că, grație dumneavoastră, de asemenea mă aflu astăzi aici. Mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă cere din nou încrederea, pentru că mă îndrept către noi responsabilități. Vreau să mulțumesc și membrilor Comisiei Europene. Cu mulți dintre dumneavoastră am lucrat la nivel bilateral în eforturile noastre comune de a face față provocărilor actuale. Vreau să mulțumesc statelor membre și Consiliului, unde am negociat deseori în cadrul trialogurilor. Trialoguri care reprezintă o adevărată oportunitate pentru noi pentru a susține cauzele noastre comune. Vreau să mulțumesc și cetățenilor europeni pentru încrederea lor, pentru susținerea de care au dat dovadă în toate acele bătălii pe care le-am dus până acum. Doamnelor și domnilor parlamentari, este oarecum ciudat să mă aflu aici, unde mă aflu acum, în sala de ședință, în calitate de comisar desemnat. Este o adevărată onoare pentru mine și, în același timp, o provocare și o oportunitate o oportunitate pentru a lucra mai departe în vederea protejării drepturilor și libertăților cetățenilor europeni și pentru a întări și mai mult dezvoltarea UE, atât la nivel intern cât și global. Sper de aceea să fiu în stare să vă răspund la toate întrebările. Sper să lucrăm în continuare împreună pentru a asigura viitorul cetățenilor europeni pentru ca cetățenii și drepturile lor să fie în centrul dezbaterilor pe care le avem pentru uh, piața unică digitală. Finalizarea acestei piețe unice digitale este o sarcină extrem de importantă și în experiența mea voi găsi resursele și voința necesară pentru a atinge aceste obiective. În primul rând, în calitate de cercetător în două proiecte europene, de asemenea, uh, pentru a promova o metodă de lucru inovatoare pentru a găsi soluții bune. Această experiență din trecut uh, mi-a permis să înțeleg cât de important este să avem o susținere, inclusiv financiară, a cercetării, pentru a avea date disponibile uh, și pentru ca prin intermediul acestei accesibilități, în calitate de europeni, să fim întotdeauna la nivelul cel mai de vârf din punctul de vedere al dezvoltării științifice și tehnologice pentru a afirma excelența europeană. În calitate de factor de decizie politică, avem uh, obligația de a o face și îmi asum responsabilitatea de a atinge acest obiectiv. Aș vrea să vă dau acum și un alt exemplu, pentru că tocmai prin această experiență pe care am avut-o în trecut, uh, voi putea găsi prin ea resursele necesare. De-a lungul timpului am avut uh, ocazia să Uh, mă confrunt cu politici care nu au fost uh, bine văzute încă de la început. Însă în urma dialogului, în urma campaniilor de informare, prin exemple și modele aduse pentru a vedea care sunt beneficiile cetățenilor, am reușit uh, să conving, să unific forțele și să ajung la rezultate importante, așa cum s-a întâmplat cu PAC-ul în 2011 în Bulgaria. În 2011 am început o campanie de informare la Parlamentul European și am făcut față scepticismului de care dădeau dovadă agricultorii și care nu participaseră în proiectul de elaborare a unei politici până atunci. Însă tocmai în acest fel, prin prezentarea argumentelor care sunt cele mai favorabile cetățenilor, am reușit să susținem interesele agricultorilor europeni pentru perioada 2014-2020. Iată deci uh, o experiență care mă va ajuta să uh, impun o metodă de lucru, o metodă bazată pe dialog, deschidere și cooperare. Iată, deci, care este misiunea mea în uh, scrisoarea de misiune pe care am primit-o de la domnul uh, președinte Juncker, uh, sarcina era foarte clară, implementarea politicilor europene pentru a putea finaliza piața unică digitală. Însă cum vom atinge acest obiectiv? În primul rând o vom face pentru că vom lucra în echipă. Împreună cu vicepreședintele ANSIP împreună cu echipa de la Comisie, cu Parlamentul și Consiliul, doar împreună vom putea atinge aceste obiective. Scopul nostru astăzi este și responsabilitatea noastră de a avea un mediu favorabil prin care toți cetățenii europeni să poată profita pe deplin de potențialul oferit de tehnologiile digitale, tehnologii care nu cunosc niciun fel de frontieră. Care sunt constatările la 2 ani de la lansarea strategiei uh, digitale? În primul rând, trebuie să recunoaștem că o muncă considerabilă a fost făcută de predecesorul meu, domnul comisar Oettinger și vicepreședintele ANSIP. Strategia pe termen mediu, care a fost uh, evaluată în luna mai anului trecut, ne arată că mai sunt însă multe de făcut. Există teme importante, uh, cibersecuritatea, creșterea, cultura, tineretul, economia datelor, protecția datelor, drepturile de autor, rolul și responsabilitatea platformelor online, dezvoltarea infrastructurilor critice, digitalizarea industriei, conectivitatea și interoperabilitatea, toate acestea sunt elemente la fel de importante. E adevărat, piața digitală se conjugă la plural. Din toate acestea se vede care este miza esențială pentru societatea și economia digitală. Niciun sector uh, de activitate nu poate face singur această evoluție, pentru că ea are mai multe aspecte și nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Care este valoarea adăugată în uh, cadrul Uniunii Europene? este diversitatea și angajamentul nostru. Iată ce avem mai prețios. Parlamentul European este în acest sens cel mai bun exemplu pentru a arăta lumii ce este un laborator de idei, ce înseamnă diversitate și angajament. În ziua de astăzi, în Europa, ținând cont de divergențele de interese care apar la toate nivelurile, vom putea face progrese doar prin compromisuri. Doar prin această metodă vom putea uh, deschide dialogul pentru acest nou mandat de comisar pe care îl propun. Și iată că timpul ne ajunge din urmă. Mandatul de 2 ani este un interval scurt de timp și sunt uh, conștientă de acest lucru. Și atunci, care este cuvântul cheie aici? Prioritate. Prioritatea mea va fi aceea de a asigura implementarea de plină a politicilor și inițiativelor care au fost uh, adoptate până acum. Voi lansa noi propuneri, de asemenea. Voi lucra alături de ceilalți comisari, de Parlamentul European, de Consiliu, de toți actorii implicați, într-un mod transparent și deschis, pentru a asigura consensul uh, cât mai inclusiv cu putință. Care este mărimea transformării digitale? este extrem de mare. Este o sursă de oportunități fără limită pentru oameni care ne ajută în același timp să facem față provocărilor majore de astăzi. Securitate, creștere economică, sărăcie, inegalitate și schimbare climatică. viteza și profunzimea transformării ne aduce în fața principalelor provocări. Ne așteaptă practic o revoluție în față și trebuie să avem grijă de acest lucru. Cum putem face față problemei pierderii locurilor de muncă sau a transformării acestor locuri de muncă? Cum să ne adaptăm pentru acele companii al căror model de afaceri este pus sub semnul întrebării? există egalități de șansă între femei și bărbați pe această piață, cum putem asigura o digitalizare a serviciilor publice, sănătate, guvernanță și transporturi și cum putem asigura și câștiguri de eficiență și oportunități pentru cetățenii europeni, care este până la urmă foaia mea de parcurs. Aceasta va fi marcată de nevoia de a implementa cu succes instrumentele care au fost adoptate din 2015 încoace. Instrumente bine identificate în evaluarea la jumătatea parcursului. E vorba de abolirea taxelor de roaming, portabilitatea conținutului la nivelul UE, relocalizarea spectrului pentru conectivitatea de bandă largă, inițiativa Wi-Fi și implementarea tratatului de la Marrakesh și aspectele de copyright. Voi acorda importanță deosebită tuturor aspectelor sociale din aceste politici pentru a avea o coerență mai mare între politicile interne și cele externe. Voi încerca să ajung la un consens politic în ceea ce privește codul comunicărilor digitale, reforma copyright-ului, reforma audiovizualului, servicii mass media, și uh, geoblocarea nejustificată. Voi propune de asemenea noi inițiative țintite în domeniul cibersecurității, începând cu revizuirea strategiei europene și vom face propuneri pentru măsuri suplimentare în ceea ce privește standardele de cibersecuritate, standardificarea și etichetarea respectiv. Voi lucra pentru a asigura uh, datele uh, private și securitatea acestora și în același timp vom garanta fluxul de date liber în cadrul UE. Vom lucra pentru ca dosare precum uh, egalitatea relațiilor între platforme și uh, mediul de afaceri care lucrează pe aceste platforme, accesibilitatea datelor și reutilizarea datelor publice sau datele care sunt obținute prin fonduri publice. La fel de importante vor fi pentru mine și uh, transformarea digitală și consecințele sale pentru societatea europeană și modelul său social. Voi lucra pentru competitivitate, pentru un adevărat leadership în ceea ce privește big data, supercalculatoare uh, sau inteligența artificială, la nivelul UE pentru a ajunge la echilibrul cel mai bun între interesele cetățenilor, ale mediului de afaceri și a tuturor actorilor implicați pentru ca toată lumea să profite de pe, de, pe deplin de pe urma acestui potențial al inovării digitale. Cunoștință. Robotim. Știința ne transformă viața, felul în care lucrăm, în care ne deplasăm și în care învățăm. Dar există un singur drum mai departe și trebuie să rămânem împreună pentru a lucra pentru o cauză comună, pentru viitorul Europei și pentru viitorul valorilor noastre. Când am avut uh, audierile pentru actuala comisie sub președintele uh, Juncker, Dragi colegi, uh, vreau să vă mulțumesc uh, pentru susținerea pe care mi-ați dat-o pentru pregătirea întrebărilor și astăzi vă voi asculta cu foarte mare atenție pentru a vedea care sunt așteptările dumneavoastră și îngrijorările. Îmi reiterez încă o dată aici angajamentul de a ține cont de ele și de a le integra în toate domeniile importante în acest portofoliu atât de important. Pregătirea lumii de mâine este un proiect plin de inspirație și am să folosesc momentul actual pentru a-mi aduce contribuția la acest proiect prin finalizarea pieții unice digitale. Însă voi reuși aceasta doar dacă mă ajutați, așa cum voi avea nevoie și de susținerea experților de la Directoratul General pe care îl voi conduce. Toate acestea dând dovadă de transparență, dialog, făcând eforturi comune și cu un obiectiv foarte clar, protecția intereselor cetățenilor noștri. Vă mulțumim foarte mult. Let us move to the list of speakers. List of... Acum, lista de vorbitori. Plus two minutes and then... Nu plus două minute, după care dacă hotărâți, ca membri ai Parlamentului European, puteți uh, adăuga încă o întrebare de un minut cu un răspuns de un minut. Deci sloturi de cinci minute. Doamna Pilar del Castillo Vera. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar desemnată, trebuie să vă spun că a fost o adevărată onoare să vă avem pe dumneavoastră drept colegă uh, în Parlamentul European în ultimii ani. Știți, Comisia ITRE se ocupă de industrie, de sectorul telecomunicațiilor, de energie și așa mai departe, inovare și cercetare și face legătura între industrie și sectorul digital. Ca tu de initiative. Referitor la inițiativă inițiativa cu privire la industrie. Cum ne putem asigura că toate companiile, inclusiv cele de mici dimensiuni, au acces la tehnologia digitală? Deci cum putem asigura acest lucru? Mersi beaucoup. Mulțumesc foarte mult, doamnă Del Castillo. Această întrebare mă face să abordez practic o chestiune care e esențială pentru noi europeni. Da, în aprilie 2016 am adoptat această comunicare strategică în legătură cu digitalizarea industriei. Recent am avut și raportul domnului Butikofer adoptat în Parlamentul European. L'enjeu e très clair. Iza este foarte clară astăzi. Europa înregistrează succese, are un potențial și trebuie să continuăm să investim în acest domeniu pentru a fi din nou lideri mondiali. Deci dacă investim în aceste industrii, pregătim terenul pentru a crea un mediu care să le permită viitorilor noștri campioni de anvergură mondială să aibă un rol cheie. De aceea, în primul rând, voi începe prin a mă referi la importanța acestui subiect, care e prioritar. Zilele digitale de la Roma, în martie, crearea platformei europene a industriilor, atunci când statele membre au afirmat cu tărie că vor pune toate mijloacele la dispoziție, că vor investi aceste fonduri. Un al doilea lucru, ceva foarte important. Acum avem 500 de milioane de euro pentru digitalizarea industriei, bani alocați special. Și aici ne bazăm pe un concept foarte concret, așa numitele Digital Innovation Hubs. Doar pentru anul 2016-2017, 157 de noi inovări au, uh, s-au răspândit pe teritoriul european. Asta e miza acum. Să nu avem doar o concentrare de astfel de hub-uri, ci ca întreaga Uniune să profite și ca IMM-urile să joace un rol foarte important în cadrul acestor hub-uri. Deoarece aici, în cadrul acestora, se face transferul de tehnologie, se poate avea acces la cunoștințe și există și posibilitatea de a inova pentru ca industria să fie în continuare de, de vârf. Doamna de, de Castillo, o întrebare de follow-up. Conectivitatea e un aspect important din economia noastră. Inițiative precum Wi-Fi for You sau planul de acțiune în acest domeniu, cum contribuie acestea la digitalizarea economiei? The answer. Wi-Fi for EU. C'est une Wi-Fi for You este o inițiativă simbolică din punctul meu de vedere, deoarece prin digitalizarea industriei vom încerca să identificăm efectele de pârghe, catalizatorii, pentru a avea un serviciu prin care de fiecare dată când te conectezi într-un anumit punct, vei beneficia de o conectare automatică în orice alt stat membru. Asta permite să creezi servicii și astfel, prin competitivitate poți suscita o reacție de adeziune. Wi-Fi for You uh, e um, deschis parteneriatului public-privat în care IMM-urile, prin intermediul serviciilor publice, pot juca un rol important. Thank you very much, madam. Mr. Dan Mica, you five... Domnul Dan Mica, 5 minute. Chair, good afternoon, Commissioner Designate. Mulțumesc. Bună ziua, doamnă comisar desemnat. semnat. Considerați că sunt necesare pro, propuneri pentru reglementarea apelurilor internaționale sau intra așa cum s-a făcut și cu roamingul? Cum putem face pentru ca întreprinderile din domeniu să nu abuzeze de poziția lor și să crească prețurile la comunicațiile intraeuropene pentru a compensa pierderea roamingului? Cum va putea propune Comisia soluții concrete coordonate pentru a face față noilor provocări ce vin din riscul crescut de atacuri cibernetice? știind cât de importante sunt aspectele de securitate. Vă veți ocupa de mm, economia digitală și societatea digitală. Cum veți încuraja mai multă coordonare uh, și integrare europeană în domeniu? Mulțumim, spune domnul Buzek. Două minute pentru răspuns aveți, uh, doamnă Gabriel. Mulțumesc, domnule Nica. Referitor la apelurile la apelurile internaționale. Modul în care e stabilit prețul nu trebuie să depindă de codul de țară, însă din punctul meu de vedere ceea ce e important e să vedem clar că apelurile tradiționale sunt în scădere. În plus avem apeluri prin intermediul operatorilor alternativi care sunt în creștere. În codul de comunicări, Comisia a propus un element care, după părerea mea, va fi Uh, practic soluția și anume serviciul universal. Prin intermediul acestui serviciu universal, pentru a asigura disponibilitatea, cetățenii vor putea avea o opțiune. De servicii alternative. Sperăm că dacă această tendință a serviciilor alternative ori de top va crește, se vor include acolo și apelurile internaționale și se va face o presiune asupra serviciilor tradiționale. Deocamdată știu că există amendamente ale Parlamentului înaintate în acest sens. Uh, e parte din dezbaterea cu privire la comunicații electronice, însă Comisia a fost foarte clară în ceea ce privește abordarea aleasă. Serviciul universal, care introduce obligativitatea ca statele membre să aplice acest serviciu și să asigure prețuri abordabile pentru toți cetățenii. Deci, din punctul meu de vedere, acesta rămâne un element central. Și voi aborda acum și atacurile cibernetice. În ziua de astăzi e foarte clar că una din mizele cele mai importante, nu doar pentru industrie, ci și pentru societatea și instituțiile noastre democratice, vin, au legătură cu aceste amenințări uh, cibernetice. Am avut experiențe recente care ne-au arătat că infrastructurile critice din industrie, din sănătate, din transportul trebuie să fie printre cele mai protejate mai multă cooperare cu aceste sectoare pentru a avea instrumente concrete. Certificațion. Și pentru asta e nevoie de certificare, de etichetarea produselor și e nevoie de o mai bună capacitate operațională între statele membre, să acestea să-și pună la oaltă resursele. Există și alte elemente să mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Nica. Referitor la partea tehnică de e-privacy, din punct de vedere al furnizorilor de pe piață, voi avea suficient punct să dezvoltați uh, software uh, sincronizat pentru a face față cerințelor din directiva e-privacy și pentru a le pune în practică? Și credeți că întregul program trebuie amânat? E o chestiune foarte importantă și apreciez uh, un răspuns. Mulțumesc. Acum răspunsul. Mai de Mulțumesc pentru această întrebare atât de importantă. Aș vrea să reamintesc principiul care ne-a permis ca propunerea de e-privacy să fie discutată astăzi. Vrem să avem mai multă coerență. Avem GDPR-ul, care protejează datele personale. Ne bazăm pe articolul 8 din cartă. Avem regulamentul e-privacy, care se referă la uh, confidențialitatea procesului, de comunicările noastre. Sunt perfect conștientă că există subiecte în legătură cu care va trebui să discutăm. De altfel, comisiile așa asta fac. Însă eu una mi-aș dori să nu pierdem din vedere obiectivul pe care ne l-am stabilit. Cetățenii europeni și-au exprimat o, uh, o îngrijorare reală legată de securitate legată de controlul asupra aparatelor pe care le folosesc și o îngrijorare legată de protejarea datelor uh, personale. Deci e nevoie de coerență aici. Îmi pare rău. Mi s-a tăiat timp. Mulțumesc mult, uh, stimată doamnă. Domnul Evgen Toșenovski. Domnule președinte, în primul rând Vreau să vă felicit, doamnă Gabriel, pentru desemnarea dumneavoastră pentru funcția de comisar și vă felicit și pentru experiența dumneavoastră ca europarlamentar și pentru modul în care ați colaborat cu domnul Oettinger. Eu sunt uh, raportor pentru BEREC și pe asta vreau să mă concentrez. Un compromis față de BEREC în Parlament ar trebui să ne face să avem o structură duală consolidată a organului BEREC. Consiliul și-ar dori să mențină status quo. De aceea vă întreb pe dumneavoastră dacă sunteți gata să abordați uh, o modificare a propunerii comisiei în legătură cu statutul acestei agenții. Vă mulțumesc, domnule Toșenevski, doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule Toșenovski, pentru întrebare. Știu că ceva important pentru dumneavoastră, vă respectăm de altfel foarte mult activitatea dumneavoastră de raportor. Sunt conștientă de faptul că trebuie să discutăm mai mult, deoarece în ziua de astăzi există diferențe în ceea ce privește pozițiile diferitelor instituții. Ceea ce e important din nou pentru mine este să nu pierdem din vedere obiectivul general. BEREC are un rol important pentru a oferi o coerență, pentru a asigura o viziune europeană și pentru a vedea cum în acest sector putem atinge niște obiective stabilite în comun într-un mod cât mai structurat cu putință. E clar că BEREC are de jucat un rol important, a și jucat un rol important în ceea ce privește roamingul sau neutralitatea internetului. În același timp, suntem perfect conștienți de structura duală acestui organ. Când ne uităm la biroul, oficiul BEREC, e cea mai mică mică agenție din Uniune. 28 de persoane lucrează acolo doar. În același timp, știm cum o agenție care comparată cu altele are o anumită sarcină de lucru, nu ă, se aliniază cu deciziile politice atunci când ajungi la structura Consiliului de Administrație și la modul în care BEREC lucrează cu autoritățile naționale de reglementare. Problema care se pune astăzi, din punctul meu de vedere, următoare. Această structură trebuie adaptată la realitate. De aceea voi fi foarte atentă să continui discuțiile aprofundate cu Parlamentul, Consiliul, pentru a identifica foarte bine care este socul comun care ne va permite să avansăm. E clar că acum vrem să mergem înainte. O vom face în ritmul nostru dacă va fi nevoie, însă după cum știm, că pe piața unică digitală nu prea ne putem permite mult timp, ar trebui ca toată lumea să facă un mic efort pentru a progresa. Asta e poziția mea și intenționez să mă implic foarte mult pe marginea acestui dosar. Vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă. Aveți o întrebare suplimentară? Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul foarte cuprinzător care arată cât de bine cunoașteți acest dosar. Aș vrea să mă refer la un lucru. Există un cod uh, etic pentru BEREC. Ce credeți dumneavoastră despre alocarea uh, benzilor de spectru? V-ați referit la faptul că va fi nevoie de coordonare la nivel european. Poate chiar și de ceva armonizare, însă în același timp unele competențe vor trebui să uh, fie lăsate pe seama autorităților de reglementare naționale, deoarece telecomunicațiile vor determina competitivitatea UE pe ansamblu. Mulțumim. Doamna comisar desemnat, aveți cuvântul. Un minut. Referitor la spectru, vă spun imediat. Conectivitatea și 5G. 5G e șansa noastră să fim din nou un motor de dezvoltare pentru noi toți. Știu de asemenea că atunci când vorbim despre alocarea spectrului, foarte rapid ne lovim de poziții diferite între Parlament, Consiliu și Comisie. În ceea ce mă privește, cred că va trebui să ne alegem tabăra. Trebuie să progresăm cât mai repede. E obiectivul nostru acum. Dacă asta înseamnă că vor trebui făcute mai multe eforturi la nivel european, atunci nu trebuie să uităm că pentru noi asta reprezintă o șansă. Sunt gata să aud poziția Consiliului a diferitelor state membre, însă cu privire la alocarea spectrului, cred că a venit momentul că atunci când vorbim despre o abordare europeană, să trecem de la vorbe la fapte. Next uh, time slot for... Eh, Acum, Caia Calas, colega noastră. Thank you. Uh, dear... Mulțumesc, aici sunt. Cheia succesului în economia digitală este încrederea. Deci dacă consumatorii își pierd încrederea, e foarte greu să o recâștigăm. Dar vedem tot mai mult cum uh, guverne naționale vorbesc despre spargerea încript- încriptărilor. Vor să combată astfel terorismul. Întrebarea mea este dacă considerați că e nevoie să garantăm, să păstrăm încriptarea pentru a da această încredere consumatorilor, că acele comunicații ale lor sunt sigure. Mulțumim pentru întrebare. Doamna comisar, vă rog. să vă răspund în modul cât mai simplu cu putință. În ziua de astăzi e important să avem criptajul ca garanție pentru securitate, fără un backdoor posibil. Au existat deja inițiative din partea statelor membre care au folosit descifrarea criptajului și am văzut care sunt rezultatele. E momentul să avansăm. Securitatea și încrederea cetățenilor va veni de pe urma unor măsuri. Însă acesta este un principiu în legătură cu care propun să ne îndreptăm în aceeași direcție. Vă mulțumim foarte mult, doamna Calas. O altă întrebare. Se mai vorbește de acces legal la încriptare, dar tehnic nu e prea posibil. Și atunci ne puteți uh, garanta că nu va exista un astfel de acces legal? Da, mulțumim, președintele. Doamna comisar semnat, vă rog. De condiții. Accesul legal se face doar în condiții foarte stricte, așa cum există și la alte măsuri legislative, doar atunci când e vorba de motive de securitate sau profesionale foarte importante. Deci, în această privință, cred că trebuie să ne asigurăm că există o coerență față de alte dispoziții legislative pe care le avem și, în același timp, să afirmăm un principiu foarte clar. E important deoarece instituțiile noastre trebuie să beneficieze de mijloacele necesare pentru a merge înainte. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente să nu fie folosite de alții în scopuri Uh, negative în scopuri pe care noi nu le intenționam inițial. Vă mulțumim foarte mult. Acum... Sus. Continuăm cu doamna Marisa Matias. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna comisar desemnat, Aș vrea să vă spun încă de la început că a fost o plăcere pentru mine să lucrăm aici la Parlament, așa că vă felicit pentru această numire. În documentul cu răspunsuri înscris, pe care ni le-ați trimis, menționați și posibilitatea de a introduce noi inițiative legislative, inițiative concrete, cum ar fi, de exemplu, platformele online sau uh, uh companiile online. Este o temă de dreptul fundamentală pentru Uniunea Europeană și cetățenii noștri sunt foarte îngrijorați, uh, sunt uh, problematici controversate, avem tot felul de platforme, Airbnb, Uber și așa mai departe. Am o întrebare foarte concretă care are de-a face cu aspectele de reglementare ce fel de reglementare se va propune, pentru că e vorba de platforme online foarte diferite între ele. Se va reglementa tipul de serviciu furnizat, tipul de companie sau uh, ce fel de reglementare aveți de gând să introduceți. Mulțumesc, uh, vreau să vă mulțumesc uh, pentru ce ați spus referitor la lucrul în comun și așa cum ați spus și dumneavoastră, această diversitate a platformelor trebuie menținută pentru că este o sursă de inovare și creativitate. Platformele au un rol pozitiv în contextul economic actual în același timp însă, ați dat chiar dumneavoastră un exemplu uh, asupra ceea ce se poate rezolva atunci când uh, apare o problemă. Și acest lucru s-a văzut în comunicarea referitoare la platforme. nu e vorba aici de suprareglementare, ci atunci când se identifică o problemă, se trece la o modificare. Și pot să vă confirm că vom avea o inițiativă în ceea ce privește practicile neloiale între platforme și companiile care uh, Uh, sunt operaționale pe aceste platforme. Studiul făcut de uh, DG Competition a arătat că există această problemă și, uh, fără niciun motiv justificat, companiile pot rămâne fără contract uh, de pe o zi pe alta, deci IMM-urile sunt cele care au cel mai mult de suferit și e clar că e nevoie de noi măsuri. Trebuie să vedem ce putem propune pentru a schimba situația, încercând să respectăm în, respectăm în același timp și dreptul concurenței, pentru că, știți, suntem uh, practic la frontiera între cele două. Aceste practici neloiale cred că nu pot continua, pentru că asta ar transmite uh, un mesaj foarte clar că ne dorim un uh, cadru de reglementare care să ofere condiții bune de lucru pentru toată lumea și în același timp ne va permite să remediem situații atunci când sunt probleme. Aceasta nu uh, subminează niciun fel uh, libertățile existente care sunt absolut necesare pentru diversitate pentru inovare și creativitate și în special pentru noile companii care sunt atât de creatoare. Ainda na sequência das plataformas em linha. Mulțumesc și uh, rămânând la același capitol, la platformele online, continui cu întrebarea mea. voastră ați făcut referință la libertate, care este absolut fundamentală, însă libertatea are de-a face și cu practicile uh, cu felul în care cetățenii uh, se pot exprima prin aceste platforme online. S-a pus problema uh, cenzurii aici și a libertății de exprimare, pentru că dacă vedem pe aceste platforme cum apar conținuturi ilegale sau abuzive, e clar că uh, polemica apare pentru a vedea care este limita între libertate de exprimare și cenzură. Mi-aș dori să aud din partea dumneavoastră mai multe detalii, să vedem dacă v-ați gândit cum să faceți față acestor probleme atât de controversate. Acum, vă rog, doamna comisar de semnat, să răspundeți la întrebare. Mulțumesc, doamna Matiaș, pentru această a doua întrebare. Platformele reprezintă un instrument uh, foarte inovator și au avut un rol important de jucat. Și dacă vorbim despre conținuturi, trebuie să spunem că o bună parte a acestui conținut, o mare majoritate a conținuturilor, este legală. Noi dorim să lucrăm împreună cu aceste platforme pentru a putea elimina cât mai repede cu putințe conținuturile ilegale. Și avem exemple care îngrijorează societatea în ziua de astăzi, Um, discursurile care incită la ură și terorismul. Și cred că avem deja un instrument uh, legislativ, e vorba de directiva comerțului uh, electronic, însă în același timp trebuie să lucrăm și pe marginea măsurilor voluntare care pot da rezultate, și anume codul de conduită, de exemplu, care a fost semnat între patru platforme importante, Facebook, Microsoft, Twitter și Viber, care au uh, permis uh, să se facă progrese. Peste 60% din conținuturile ilegale au fost eliminate în felul acesta. Mulțumesc. Și următoarea intervenție, doamna Trupel. Um, Eu aș dori să mă refer la distorsiunea pieței creată de faptul că există uh, platforme online care distribuie conținut uh, uploadat de utilizatori. Unele culeg informații despre aceste lucruri, mai ales despre conținut uh, protejat. Dumneavoastră, de calitate de comisar, ați fi pentru o răspundere a platformelor, pentru distribuția acestor uh, platforme? Și sunteți de acord cu aceste îngrijorări legate de controlul ex ante pentru controlul de acest tip? Credeți că pachetul actual adresează așa cum trebuie această problemă? Mulțumim pentru întrebare. Doamna comisar, acum. Vă mulțumesc, doamnă Trupel, pentru această întrebare importantă. Eu va urmări cu atenție dezbaterile de la Parlamentul European pe această temă. Dacă vorbim despre acest uh, value gap, obiectivul Comisiei este foarte clar în ziua de astăzi, și anume să oferim posibilitatea artiștilor, al căror conținut este distribuit pe aceste platforme, de a nu se vedea în situația în care profitul uh, revine doar platformei respective. Pentru mine este extrem de important, pentru că drepturile de autor care nu sunt respectate nu își justifică utilitatea economică. De aceea este important ca autorii să aibă posibilitatea să creeze în continuare și vor putea crea dacă au resurse provenind de la operele deja create. De aceea este extrem de important pentru mine această chestiune. Dacă vedem propunerea făcută, ea se referă la platforme și atunci când se atinge o masă critică a acestor conținuturi. Însă, mi se pare important să se ceară autorizația din partea autorului înainte. El are tot dreptul să intervină. Deci, în primul rând, trebuie să responsabilizăm uh, um, actorii care se află în ziua de astăzi într-o lume digitală ce le deschide tot felul de posibilități și să-i responsabilizăm pentru ca ei să-și aducă contribuția pe deplin pentru a asigura creația pe viitor. Creație susținută printr-o remunerare corectă a autorilor. Eu uh, voi urmări în continuare dezbaterea de la Parlamentul European uh, pe această temă. Este vorba de articolul 13 din acest text fundamental și pentru mine mesajul este foarte clar. Autorii trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a crea în continuare și ceilalți actori implicați trebuie să fie responsabilizați pentru a face față provocărilor actuale. Doriți să interveniți din nou, vă rog. A doua întrebare se referă la tratatul de la Marrakesh. <clears throat> Primit un acord uh, satisfăcător în mai pe pachetul legislativ. Trebuie să știu mai multe despre procesul de ratificare din partea Uniunii, astfel încât aceste eforturi să devină o realitate fără întârziere suplimentară și acest acces să poată fi facilitat în Uniunea Europeană și dincolo de frontiere. Puteți confirma că ratificarea va avea loc probabil în uh, septembrie sub președinția estonă. Mulțumim pentru răspuns. Doamna Tropel, eu aș putea să vă spun că din experiența mea de parlamentar, de multe ori uh, se spune că mingea se află pe terenul uh, Consiliului și exact așa se întâmplă și acum. Știm acest lucru, însă asta nu înseamnă că trebuie să rămânem cu brațele încrucișate. Dacă sunt confirmată pe postul de, de comisar, e clar că această temă este importantă pentru mine și vom face notificarea cât mai repede cu putință. Am pierdut deja mult timp pentru a vedea dacă este o competență exclusivă sau nu a mm, Uniunii. Acum avem avizul Curții de Justiție, deci a sosit momentul să trecem la treabă. Thank you very much. Uh, Mulțumesc mult pentru răspuns. Următorul vorbitor, domnul Marco Zulo, 5 minute. Rantele. Îi mulțumesc, uh, doamnei comisar desemnată. Aș vrea să abordez o chestiune cunoscută, însă care nu e suficient de avansată, și anume prezența coloșilor digitali, care practic uh, au de multe ori o poziție fiscală mai avantajoasă decât o mică întreprindere. Știm că fiscalitatea e o competență națională, însă e drept că și dreptul UE Uh, în ceea ce privește concurența și uh, stabilirea condițiilor egale de participare și uh, combaterea concurenței neloiale e o competență europeană. Deci vreau să știu dacă, în ceea ce privește propunerea privind platformele online, vreți ca acele uh, companii care furnizează servicii uh, online ar trebui să fie supuse acelorlași uh, exigențe fiscale, cum ar fi impozitarea profiturilor în uh, statul membru în care sunt generate. Vă mulțumim pentru întrebare. Acum, doamna Gabriel. Merci beaucoup, monsieur Zulot. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, extrem de importantă și uh, vastă în același timp, pentru că se referă la politicile noastre interne, interne inclusiv politica concurenței și aspecte externe. În primul rând, Lucrurile sunt clare, platformele nu pot rămâne pe deasupra legii, regulile sunt pentru toți și trebuie respectate. De altfel, așa se întâmplă pentru platformele care sunt operaționale pe teritoriul UE. Mai mult decât atât, trebuie să fim conștienți de faptul că există mai multe tipuri de cazuri. Doamna Vestager și DG Competition au arătat la nivelul Comisiei că uh, există exemple de state care pot să reacționeze și să analizeze activitatea reală a platformelor așa cum a fost ea declarată. Pe de altă parte, trebuie să vedem care este dificultatea aici pentru că uneori e greu în cadrul platformelor să vedem care este rolul creării de valori atunci când vorbim de un actor care se bazează pe o multitudine de surse și tocmai de aceea urmăresc îndeaproape uh, dezbaterile legate de accis, care va clarifica mai mult lucrurile ați uh, atins și o altă temă la fel de importantă, și anume egalitatea de șanse. E adevărat, avem nevoie de reguli de joc comparabile pentru servicii comparabile. Acesta este principiul care funcționează astăzi. Dacă acest lucru se va introduce prin măsuri legislative, de fiecare dată avem două instrumente, consultare și studiu de impact și țin foarte mult la acesta din urmă, pentru că știu ce înseamnă să ai un studiu de impact pentru a justifica politicile respective. Însă, pe de altă parte, trebuie să ne dăm seama de faptul că trebuie să acționăm și prin măsuri voluntare și printr-o cooperare strânsă cu aceste platforme. E vorba pentru mine, în primul rând, de un echilibru la care trebuie să ajungem. Nu toată lumea e rea și e important să vedem și noi, din partea noastră a europenilor, cum putem conduce un regulament juridic care să afirme valorile noastre și în același timp să ne permită să mergem înainte. Mulțumesc și acum domnul Zulă, din nou cu o întrebare suplimentară. Ok, una. Cred că o mai bună distribuire a profiturilor din impozite ar fi un bun stimulent pentru startup-uri în Uniunea Europeană. Deși în momentul de față avem întârzieri uh, enorme față de SUA. Însă să nu uităm că 4% din platformele online sunt uh, de origine europeană. În anii 70, în sectorul aeronautic, a apărut proiectul european Airbus pentru a face concurență giganților americani. Vreau să știu dacă Comisia Europeană are în vedere programe asemănătoare pentru tehnologie digitală, cum ar fi un motor de căutare online european. Mulțumim pentru a doua întrebare. Doamna comisar desemnat. Avec l'analyse Domnule Sulo, sunt absolut de acord cu analiza pe care ați făcut-o și asupra slăbiciunilor mediului digital în Europa. Pentru prima oară, Europa nu este în centrul unei revoluții tehnologice globale. Însă aceasta ar trebui să ne ajute, pentru că ar trebui să ne punem întrebarea ce dorim să facem astăzi. Și tocmai de aceea spuneam că avem nevoie de un cadru de reglementare care să permită inovarea și aici să includem și startup-urile. Deci uh, nu e vorba de a avea un Google european, de exemplu, sau un motor de căutare. Pentru noi este important să facem investiții în sectoare cheie de activitate, în cercetare, care ne vor permite să ne afirmăm cu aturi europene. Un astfel de exemplu ar fi platforma industrială sau investițiile necesare pentru calculele uh, cu performanță ridicată. Tocmai aceste lucruri ne vor permite să fim la înălțime și să oferim cetățenilor uh, soluții concrete, de exemplu, pentru prevenirea bolilor, pentru securitatea industriei aeronautice și așa mai departe. Noi ne dorim ca Europa să ofere tot potențialul în acest mediu în care să fie incluse toate startup-urile, pentru ca Europa să fie un actor de prim rang uh, în epoca digitală. Mulțumesc! Iată sfârșitul primei runde de discuții, de întrebări și răspunsuri. Înainte de a trece la a doua parte, aș uh, preda ștafeta colegei mele, doamna Petra Camerevert, însă conduce Comisia de Cultură și Educație. Vă rog, la dumneavoastră e Respo- și responsabilitatea, nu doar cuvântul. Mulțumesc mult, domnule Buzec. Vă asigur că voi fi la fel de strictă cu timpul. Și acum îi dau cuvântul lui Sabine Verhain. Mulțumesc. Stimată doamnă comisar desemnat, în acest an Comisia și Parlamentul au condus mai multe inițiative pentru protejarea și promovarea culturii și a diversității. Din câte se vede, putem garanta acest acces doar dacă păstrăm aceste sectoare creative. Deci protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, toate acestea reprezintă uh, elemente importante. Însă, iată, tot mai multe um, opere se găsesc uh, liber pe internet, uh, autorii nu sunt compensați. Propuneți uh, măsuri suplimentare? Cum aveți de gând să atacați problema pirateriei la nivel european? Mulțumesc. Doamna comisar, vă rog. Mulțumesc, doamna Verheyen, pentru întrebarea dumneavoastră. Aș vrea să vă spun încă de la început că țin foarte mult la această diversitate culturală care îmbogățește Europa. E clar că pentru noi e esențial, pentru serviciile audiovizuale, ca cultura să fie protejată în Europa și operele protejate de drepturi de autor să beneficieze de noi instrumente și tehnologii digitale care să ne permită în același timp să menținem principiile la nivelul statelor membre și la nivel european. Iată de ce cred că a, astăzi avem, iată, această propunere legată de value gap. Însă, în același timp, e important să lucrăm împreună cu autorii pentru a le apăra drepturile. Și important este aici capitalul european, ceea ce ne îmbogățește, promovarea operelor europene, care face parte din legislația actuală în curs. Știu că aici există oarecare diferențe între Parlament și celelalte instituții, Însă, din punctul meu de vedere, e vorba de susținerea unei, unui principiu. Pentru ca autorii să fie vizibili, trebuie să beneficieze de o distribuție mai bună. Și aceasta, bineînțeles, se face prin finanțare. E nevoie ca acești autori să poată crea în deplină libertate. Iar în ceea ce privește lupta împotriva pirateriei, împotriva uh, siturilor ilegale, posibilitatea autorilor, autorilor de a interveni atunci când văd că operele lor circulă fără autorizație, da, noi vom lucra în continuare în această direcție. Mulțumesc. Încă o întrebare, domnul Verhan? Da. Rolul platformelor în acest sens, ce rol pot juca? În momentul de față există o serie întreagă de reglementări care însă nu dau claritate, nu dau siguranță juridică. Există atâtea platforme cu atâtea servicii. <clears throat> Întrebarea pe care aș dori să o pun să mai e prevăzut ceva suplimentar în ceea ce privește platformele, pentru că acum e un haos și atunci platformele se sustrag răspunderii. Aveți în vedere vreo reglementare în acest sens? Mulțumesc, doamna Gabriel, vă rog. J'entends bien vos deux préoccupations pour le rôle des plateformes. Înțeleg foarte bine îngrijorările dumneavoastră referitoare la platforme. Într-adevăr, rolul acesta trebuie să fie mai bine definit, însă, așa cum spuneam mai devreme, asta nu înseamnă că avem nevoie de suprareglementare. În acest caz avem principiul responsabilității limitate, așa cum a fost definit de Directiva Comerțului Electronic. Știm cât de important este în ziua de astăzi ca aceste platforme să-și facă munca atunci când sunt uh, uh prevenite că există un conținut uh, uh, ilegal sau că există un abuz, ele trebuie să reacționeze și să-și asume responsabilitatea. Mai mult decât atât, în cadrul dialogului pe care îl avem cu platformele, cred că avem destulă marjă pentru a introduce și măsuri voluntare. Putem lucra și coopera mai bine cu aceste platforme pentru ca măsurile voluntare să vină în urma dialogului în comun și să ne permită să ajungem la instrumente inovatoare la sugestii acestui sector. Da. Mulțumim, Silvia Costa. Mai vorbim în italiană. La, eh, e, Vă mulțumesc, doamnă președinte, felicitări, domnule comisar de semnat. Am văzut că portofoliul dumneavoastră se numește Economie și Societate Digitală. Până acum uh, nu prea a fost uh, dezvoltată dimensiunea educativă și socială în domeniul digital, mai ales că mă gândesc la cetățenia digitală, există o mare diferență în ceea ce privește capacitatea digitală, de asemenea în ceea ce privește infrastructura digitală pentru școli și universități, dar și pentru un mediu uh, sigur pe internet, pentru minori și pentru a controla uh, Uh, tot ceea ce atinge la siguranța vieții umane. Deci cum veți uh, lucra uh, în legătură cu aceste aspecte importante? Mulțumim, doamna Gabriel. Da, parce que ça me permet vraiment de venir tout... Mulțumesc, doamnă Costa. Asta îmi permite să ajung la un subiect foarte important pentru mine. Așa cum am spus, transformarea digitală trebuie să fie în beneficiul cetățenilor, să fim sinceri. Evaluările pe care le avem astăzi ne arată că anumite locuri de muncă se vor pierde în timp ce se vor crea alte locuri de muncă, dar mai ales multe locuri de muncă se vor transforma. Din punctul meu de vedere, nu e să aștept să vezi în ce regiune vor apărea locurile de muncă noi. Trebuie să însoțim pe cetățenii transformarea digitală și asta înseamnă să începem imediat să ne ocupăm de competențele digitale. Și când vorbim despre competențele digitale, nu e vorba doar de tineri, ci și de adulți, de persoane vulnerabile, de persoanele cu handicap. Un exemplu precis pentru tineri, o inițiativă pe care o voi sprijini din tot sufletul. Uh, stagiile de oportunități digitale. Între 5 și 6 mii de tineri anual vor avea posibilitatea de a face stagii de 4-5 luni în sectorul informatic. Iată un exemplu perfect. perfect. Noastră sunteți italiancă și cunoașteți multe exemple bune. De ce nu vorbiți despre Italia în ce privește garanția pentru tineret? E important să stimulăm tinerii, pentru ca prin finanțarea europeană să vedem care plus valoarea europeană a unei experiențe care ne va face pe toți să avem ceva de câștigat și mă voi concentra mult asupra muncii cu Coaliția Europeană pentru competențe și locuri de muncă digitale. Și știți, avem 17 coaliții naționale. Trei țări majore încă nu au astfel de coaliții naționale și ar fi important ca acestea să existe în toate țările, deoarece prin aceste coaliții putem să identificăm bunele practici, putem pune la oaltă actorii, mai ales cei din sectorul digital, pentru a propune locuri de muncă tinerilor. De asemenea, sunt sensibil în ceea ce privește IMM-urile și competențele necesare acestora. E, una secundă domnule Siamo interesati. Doua întrebare, doamna Costa. Vrem să protejăm uh, și să promovăm conținuturile culturale, creative, audiovizuale și vrem condiții egale de participare. Am îndoiel că se va face ceva prin responsabilizare și dialog cu platforme. Eu cred că va fi nevoie și de ceva reglementare. De aceea spun că mai există și o parte, și anume ca prin programul media, sub programul media de care vă ocupați și dumneavoastră, ocupați de producție și distribuție. Deci cum putem sprijini mai mult financiar programul media și cum putem folosi mai bine noul instrument financiar care deocamdată nu are decât doi uh, parteneri. European Fund uh, Facility. Net. Fiu sinceră, M-am gândit la dumneavoastră și la această întrebare când a trebuit să fac un rezumat a răspunsurilor în scris, deoarece cred că ar trebui să existe o parte pentru programul Media și pentru Europa Creatoare. Media e un program simbolic. Chiar dacă are un buget mic, 100 de milioane anual, une enorm vizibilitate. Vizibilitatea e enormă și există multe de făcut încă. Programul Media e uh, înființată în 1991. Diversitatea culturală și promovarea în distribuirea filmelor noastre din sectorul cultural. Avem un exemplu foarte concret cu mecanismul de garanție pentru perioada 2016-2020. IMM-urile din uh, domeniul cultural, care asigură totuși un milion de locuri de muncă, deci pot contribui activ. Eu voi sprijini, începând cu acest an, împreună cu fondul de investiții și cu noul fond EFSI, investițiile strategice uh, legate de această, acest domeniu. Ashley Fox. Mulțumesc. Ashley Fox. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Gabriel, felicitări pentru nominalizare. Puteți spune, vă rog, poziția dumneavoastră despre tehnologiile de distribuție care credeți că sunt beneficiile potențiale pentru consumatori? Ce părere aveți despre reglementare? Eine kurze Frage. O întrebare scurtă, doamna Gabriel. Merci, Monsieur Fox, pour cette question. Mulțumesc foarte mult, domnule Fox, pentru această întrebare. E un dosar pe care l-am abordat împreună cu vicepreședintele uh, Dombrovski și cu doamna Iurova. Astăzi uh, putem vorbi despre un entuziasm al dezvoltării acestei tehnologii, în special prin uh, securizare. Aceasta ne poate aduce progrese în domeniul sănătății, de exemplu, însă, pe de altă parte, trebuie să fim sinceri, pentru că e un domeniu care este în plină evoluție. Dumneavoastră îmi cereți să reglementăm ceea ce nu este reglementat uh, în domeniul tehnologiei, însă principiul nostru este tocmai acela de a respecta neutralitatea tehnologică, urmărind îndeaproape evoluțiile actuale. Am fost foarte atentă și am învățat uh, foarte multe de la prima conferință care a avut loc aici la Parlamentul European în luna mai și care a confirmat un angajament clar în acest uh, domeniu. Bineînțeles, voi uh, rămâne atentă față de această tehnologie pentru a identifica regulamentul care se aplică deja, care există deja, de exemplu uh, GDPR, atunci când e vorba de date personale, nu contează că e vorba de o tehnologie distributivă sau de tip blockchain, uh, aceasta se aplică în continuare. Însă trebuie să fim atenți pentru că știm că există și consecințe negative ale acestei tehnologii. Și mă refer aici la ceea ce este permis, o uh, structură de guvernanță clară și transparentă și uh, acele lucruri care nu sunt permite, permise, exemple precum Bitcoin sau altele, și care ne fac să trecem prin instrumente de tip uh, Know Your Customer. Deci, nu este momentul reglementării din punctul meu de vedere, dar trebuie să susținem acele elemente pozitive care ne pot aduce beneficii tuturor. Eine Nachfrage? Mulțumesc. Domnule Fox, mai aveți o a doua întrebare? Da, mulțumesc. Domnule Gabriel, spuneți în uh, răspuns că ați dorit că, că eu aș vrea reglementare. Nu, n-am spus asta știu dacă sunteți de acord cu mine, dar de multe ori în acest Parlament considerăm noile tehnologii ca o amenințare. V-ați avut o poziție critică de, de referitor la Uber și alte tehnologii și dorința de re, le reglementa. De multe ori, dacă noi politicienii ne abținem și rezistăm acestei tentații, consumatorii văd beneficiile acestor noi tehnologii. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine că abordarea Comisia FinTech a fost să așteptăm și să vedem ce se întâmplă. V-aș putea încuraja să aveți aceeași abordare cu DLT, astfel încât noi, politicienii, să nu blocăm ceva care ar putea aduce un beneficiu real pentru consumatori? Mulțumim pentru întrebare. Doamna comisar de semnat, vă rog. În ceea ce mă privește, noile tehnologii nu sunt pentru mine o amenințare, însă trebuie să ținem cont de declarația pe care am făcut-o la început. Europa are un rol important de jucat. Valorile, principiile noastre, protecția datelor, securitatea, toate aceste aspecte sunt extrem de importante. Nu le putem lăsa deoparte. De aceea, cred că trebuie să menținem entuziasmul și optimismul pentru a profita pe deplin de pe urma acestor tehnologii noi, însă pe baza unei analize care să ne permită ca nimeni să nu rămână în afara acestei revoluții, acestei transformări. Mulțumesc! Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Dita Sharantsova. Mulțumesc. Următoarea întrebare, Dita Șaranțova. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar desemnat. În primul rând, <laughs> felicitări pentru nominalizare. Dumneavoastră ați spus foarte clar că înțelegeți cât de importantă este piața unică digitală, atât pentru economie, pentru creștere, pentru locurile de muncă din Europa. Ați mai spus că datele ar trebui să circule liber în Europa. Aveți dreptate. În centrul creșterii se află datele. Datele reprezintă esența activității noastre, deci sper că sunteți de acord cu mine când spun că libera circulație a datelor ar trebui să fie a cincea libertate din Uniunea Europeană. Însă am următoarea întrebare îmi puteți confirma că doriți să interziceți cerințele de localizare a datelor și că sunteți de acord cu comisarul Anțep că veni, veți veni încă în acest an cu legislații în acest sens? Oh, Mulțumesc, doamnă Gabriela, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă Haransova. Am avut ocazia să discutăm și astăzi, în cunoștință de cauză, aș vrea să vă confirm nous sommes contre la localisation des données. Parce qu'aujourd'hui, ne opunem acestei idei, deoarece vedem că acum există un potențial enorm uh, dat de libertatea de circulație și ați spus, libertatea de circulație a datelor ar trebui să fie cea de-a cincea libertate. Tocmai pentru a profita pe deplin de pe urma acestui potențial și de aia să vedem care sunt principalele obstacole. Uh, trebuie să vedem clar că există astfel de obstacole, însă îmi confirm angajamentul ca din toamnă să facem efort în acest sens, să definim clar legalizarea datelor pentru a asigura liberă circulație și va trebui de asemenea să ținem cont de două aspecte importante, și anume dreptul de portabilitate și dreptul de accesibilitate mai ales atunci când e vorba de măsuri de reglementare, cum ar fi de plină pentru controlele fiscale. Și e important, pentru că ziua de astăzi, când ne uităm, de exemplu, la localizarea datelor pentru cetățeni, pentru companii, în majoritatea situațiilor, se crede că localizarea aduce securitate. Nu, asta nu înseamnă securitate. Momentul de față e important, deoarece localizarea impune bariere acolo unde barierele fizice nu mai există. Deci avem o muncă importantă de făcut, deoarece atunci când vorbim despre date, am întotdeauna această imagine unui iceberg. Vezi o parte micuță deasupra apei, în timp ce sub apă e partea imensă. Partea care plutește de la început, ai 50 de practici deja identificate de comisie. Aici clar există restricționări din partea statelor membre, după care urmează o parte la mijlocul icebergului, unde întreprinderile, din cauza că se tem că există riscuri, cred că trebuie să-și uh, relocalizeze datele și după aceea avem o parte invizibilă enormă care ține de încredere. Herzlichen Dank. Eine Nachfrage, Frau Mulțumesc, doamna Șoranță. Aveți o întrebare? Mulțumesc pentru răspunsul încurajator. Ați putea spune mai concret ce altceva ar trebui să adoptăm la nivel european, la ce, ce măsuri sunt necesare pentru a garanta creșterea în Europa? Mulțumesc, domnule Gabriel. Cum vă l'avais Așa cum am spus la început, Cifrele pentru 2015 sunt de 272 de miliarde și ne așteptăm la peste 640 de miliarde până în 2020. Deci chiar dacă UE nu face nimic, creșterea va continua. De aceea e important să accelerăm aici. De aceea spuneam că primul lucru e să ne înhămăm la acest principiu al localizației datelor, care nu își mai are rațiunea de a fi. Nu va fi ușor, e drept. Va trebui făcut o treabă mm, enormă cu companiile. De asemenea, vor trebui făcute eforturi pe lângă statele membre. Și doamna Haranzova vă asigur că studiul de impact e în curs. Avem niște analize inițiale, nu vă pot da mai multe informații, să două lucruri contează. Pentru prima dată, față de acum un an și jumătate, toate statele membre sunt incluse și participă și o pătrime din țările care, din cei care au răspuns sunt IMM-uri. Deci acum evaluăm acest impact pentru a continua. Vielen herzlichen Dank. Martina Michels. Mulțumesc, Martina Michels. Mulțumesc, stimată doamnă Gabriel. Comisia se uită la principiile din perspectiva pieței unice digitale. Nu mi se pare o abordare prea bună, pentru că asta duce la faptul că anumite domenii rămân neacoperite. Mă gândesc la accesul la educație, de exemplu. În răspunsul dumneavoastră, la punctul 7, spuneți că un drept <clears throat> modern e necesar când vorbim de drepturi de autor, dar la muzee, arhive, biblioteci, colecții nu spuneți nimic. După propunerile comisiei, aceste instituții pot stoca digital, dar doar pentru scopul păstrării. Această abordare restrictivă mi se pare compatibil cu lumea globală, cu schimbul global de date? Vi se pare suficient? Mulțumim! Doamna comisar desemnat, vă rog. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnul Mihail, pentru întrebare. Încă o, dare, încă o dată este abordat un sistem foarte important. Situația s-a schimbat, situația platformelor, a mijloacelor de comunicare, situația autorilor noștri și a creatorilor. Deci cum se găsește un echilibru acum pentru a le oferi mijloacele tuturor să participe la această transformare digitală. Eu mi-aș dori să lucrez mai mult pe tema aceasta cu Parlamentul European, cu instituțiile, cu părțile implicate și în momentul de față mi-aș dori să putem asculta părerile tuturor părților. Dacă voi fi confirmat în postul de comisar, aș dori ca toți cei care încă au ceva de spus să poată să se exprime. Ați arătat că noi ne uh, ocupăm de aspecte în legătură cu care poate nu am acordat suficientă atenție și eu aș vrea să particip pur și simplu. E una din chestiunile pentru care mi-aș dori să vă spun că îmi doresc uh, să lucrez mai mult pentru a explora tot ce rămâne de făcut. Așa cum am spus de la început astăzi, principiul există. Trebuie să ajutăm autorii să inoveze și să creeze, fie că sunt uh, remunerați sau nu, sau să fie remunerați concret, uh, corect, trebuie să le permitem bibliotecilor, instituțiilor uh, de patrimoniu cultural să participe la crearea excelenței noastre și a identității noastre. Însă prefer să fiu sincer în această privință, vă spun că va trebui să lucrez mai mult pe această temă pentru a asculta și mai multe păreri. Ultimele trei săptămâni au fost foarte utile în acest sens și voi continua eforturile. Vielen Dank. Eine Nachfrage, Frau Michels? Doamna Michels, mai aveți o întrebare? Da, mă bucur de această cooperare. Ați tot vorbit de întărirea rolului binei publice. Iată, în domeniul cultural avem o situație dificilă la uh, Euronews, canal care a fost preluat de BBC, privatizare și uh, condițiile de lucru ale angajaților și diversitatea programului acolo. Vă veți implica activ în acel conflict? Mulțumim, doamne Gabriel. Si beaucoup, madame Michel, d'adresser cette question tout de suite Mulțumesc, doamna, pentru această întrebare. Este o temă importantă și sensibilă în același timp. Uh, importantă pentru că știm care este misiunea Euronews și anume o misiune de interes uh, general european care propune informații de calitate tocmai pentru ca 38% din uh, cetățenii europeni uh, care se simt bine informați să devină din ce în ce mai numeroși. Avem un acord semnat în februarie 2017 cu Euronews pentru următorii patru ani și e important pentru că am identificat șase obiective și dacă Euronews uh, respectă condițiile pe care le-am cerut, uh, pentru mine este important că Comisia poate interveni în orice moment. Asta înseamnă că trebuie să supraveghem de aproape problema respectării multilingvismului, uh, problema jurnaliștilor care lucrează acolo, să nu fie dați afară, cazuri care au existat. Președinta, întrerupe, îmi pare rău, doamna Gabriel. Je confirm just. Pot să vă confirm doar că unul din primele lucruri pe care le voi face, dacă sunt uh, confirmată, este să mă întâlnesc uh, cu uh, direcțiunea mm, Euronews pentru a discuta aceste teme, pentru că avem o misiune comună. Ich weiß, das ist nicht leicht. Mulțumesc. Știu că nu e deloc ușor să răspunzi într-un minut, însă trebuie să fiu foarte strict, îmi pare rău. Iulia Reda, mă rog. Mulțumesc. Domnul comisar de semnat înțeleg că trebuie să fiți precaută, e relativ târziu în mandat și nimeni nu se așteaptă să dați peste cap tot ceea ce a făcut Comisia până acum. Asta vrea să știm care e poziția dumneavoastră, care sunt valorile pe care le susțineți, pe elementele esențiale, unde cerința publică se contrazice cu <clears throat> partea de drepturile de proprietate. Ați contrazis un pic când ați, ați referit la acces și colega Helga Trübel se referea la articolul 30, care dacă corespunde directivei sau dacă e monetarizare. Toată lumea e de acord că autorii trebuie să fie plătit, dar justifică asta să se monitorizeze tot ceea ce fac cetățenii online Întotdeauna Parlamentul a apărat această directivă a comerțului electronic ca fiind fundamentală pentru drepturile cetățenilor și inovație, însă poate funcționa doar dacă este aplicată. O veți aplica luptându-vă cu statele membre și veți aplica legislație cu privire la notificările de închidere a site-urilor, asigurându-vă că legislația e aplicată uniform în toate statele membre? Mulțumesc, doamna Gabriel. Mulțumesc, doamna Reda, pentru aceste întrebări. Sunt perfect conștientă că există elemente și sper că vor exista și pe viitor puncte la care pozițiile noastre nu reflectă o poziție de sus în jos, ci din potrivă, de jos în sus. Avem nevoie de dezbateri pe această temă. Iată, la momentul în care încep eu, mai avem doi ani de lucru împreună ne vom uh, forma o opinie cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul experților de la comisie. Pentru mine pot să vă propun doar că sunt dispusă la dialog uh, și nu pot să fac mai mult. În ceea ce privește directiva uh, e-commerce, comerțul digital, sunt conștientă de faptul că această directivă este centrul pieții unice digitale. Ea oferă oarecum cadrul legal necesar, permite libertatea de circulație uh, în sânul acestei piețe. Întrebarea care se pune este dacă vom revizui sau nu această directivă și răspunsul s-a dat deja. S-au făcut până acum trei evaluări în 2010, 2012 și 2015 și Comisia a considerat că directiva este în continuare adecvată. Și, de altfel, Parlamentul și Consiliul au susținut această directivă. Astăzi ne confruntăm cu lucruri noi, realitatea s-a schimbat și trebuie să ne asigurăm că există o oarecare coerență. Și am să dau aici exemplul responsabilității limitate care are de-a face cu platformele și conținutul ilegal. Este o temă extrem de importantă pentru mine, pentru că la nivel european este esențial să continuăm pe acest drum. Sunt uh, complet conștientă de ceea ce pot face statele membre, știu foarte bine care sunt uh, valorile noastre, Uh, nu avem nevoie de supraveghere generală, directiva este foarte clară, dar trebuie să vedem ce se întâmplă în statele membre pentru a putea reacționa. Și voi reacționa în cadrul mandatului meu, așa cum este el definit, și voi reacționa atunci când îmi voi da seama că în cadrul competențelor pe care le am în cadrul comisiei, regulile nu sunt respectate. Președinta întrerupe, îmi pare rău. Uh, I... Reda, da, Mă interesează dacă va exista legislație pe notice and takedown și aș dori să folosesc această ocazie. Reprezint astăzi mai multe comisii aici mai am o întrebare despre cibersecuritate. Ați spus în răspunsul în scris uh, eticheta al IoT, să-și vrea să știu dacă veți susține propuneri de îmbunătățire a securității dincolo de doar o etichetă. Mă refer însă cea la internetul lucrurilor, acolo unde producătorii nu au reușit să respecte aceste cerințe de securitate în uh, aparatele și produsele lor. Mulțumim, doamna Gabriel. Mulțumesc uh, pentru această întrebare dificilă și pot să vă confirm că în luna septembrie se va face revizuirea acestei directive. Pot să revin uh, legat de detalii, problema etichetării și mandatul uh, oferit. Însă dumneavoastră faceți legătura aici cu responsabilitatea uh, legată de produse defectoase, în special pentru o mașină conectată. Și știți foarte bine care sunt temele de dezbătut aici. Atunci când o mașină traversează frontiera și sunt probleme de securitate, cine este responsabil? Cel care a dirijat sistemul, datele, felul în care acestea sunt transferate. E clar că trebuie să lămurim lucrurile și avem nevoie de dezbateri pe această temă. Eu spuneam că în cadrul revizuirii pe care o voi propune, există o revizuire a problemei certificării și etichetarilor, etichetării mandatului pentru ENISA și voi propune să avem un centru de reacție în caz de criză. De asemenea, vom lucra la Comisia Europeană și în ceea ce privește responsabilitatea pentru produse, trebuie înainte de toate să discutăm cu toate părțile implicate pentru a nu le impune din start o soluție care nu este potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc! Și încă o dată, Marco Zulo. Mulțumesc! Știți că vine trialogul la un dosar important în ce privește strategia pentru piața unică digitală, regulamentul pentru a împiedica geoblocarea. Există clauzele cu privire la conținutul audiovizual și de foarte multe ori cei care dețin uh, drepturile la un conținut uh, sportiv, deci uh, stabilesc o înțelegere cu cei care difuzează serviciile respective. S-au luat decizii până acum în acest domeniu de la caz la caz. Nu se știe deci dacă aceste clauze ar, fi, ar trebui să fie considerate nule. Deci fără o abordare organică, nu știu ce se va face. Se vor permite în continuare aceste clauze de geoblocare titularii de drepturi le consideră fundamentale pentru a-și menține modelul de afaceri, însă trebuie să știm dacă și când Comisia va lua o decizie clară și cuprinzătoare în ceea ce privește clauzele de geoblocare. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, doamna Gabriela, pentru răspuns. Merci Mulțumesc foarte mult, domnule Zulo. Voi uh, răspunde în două părți. Vorbesc de vânzările pasive, ca în raportul uh, cu privire la geoblocare. Aș vrea să vă reamintesc în primul rând care este obiectivul acestui regulament. Să se asigure că sunt protejate drepturile consumatorilor și comercianților în anumite cazuri specifice și un astfel de caz se referă la vânzările pasive, la vânzarea de produse. Ceea ce e important pentru noi e să continuăm să fim foarte clari și Comisia a spus-o. Din momentul în care există riscul de evitare de a, unui acord semnat prealabil între un producător și distribuitor, se anulează. Însă lucrurile stau altfel atunci când vorbim despre sectorul audiovizual. Nu e același domeniu, deci trebuie să facem diferența între cele două. În primul rând, când vorbim despre aceste situații, să reamintăm că se face un studiu în legătură cu cazurile specifice, deci concurență, își face treaba, nu sunt măsuri de ordine generală care se aplică. Fiecare caz e analizat în mod individual. Și în momentul respectiv trebuie să se facă clar diferența între o vânzare pasivă și ceea ce ține de serviciile audiovizuale ce principiul de protecție a licențelor teritoriale, de protecția libertății contractuale, care poate permite limitarea conținutului la anumite teritorii. În ceea ce mă privește, voi urmărind aproape fiecare caz care îmi va fi adus la cunoștință. Și o voi face împreună cu ceilalți uh, colegi comisari, mai ales cu doamna Vestager. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc. Încă o întrebare? Domnul Zulu? Aveți cuvântul, vă rog. Popiu. Voi readresa întrebarea mai direct. Pe viitor, ar trebui să ne așteptăm uh, la o propunere legislativă din partea Comisiei pentru a depăși uh, o, această situație a licențelor teritoriale care sunt prevăzute în actualitate. Doamna Gabriel, pentru răspuns, aveți cuvântul voi fi cât mai sinceră cu putință. Din câte știu eu în momentul de față și bazându-mă pe conversațiile pe care le-am avut atât cu experții cât și cu diferiții profesioniști din domeniu, nu este prost așa ceva în viitorul apropiat. Mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Ianoș Covimic. Mulțumesc. Nu știu dacă vă dați seama cât de înapoiată este Uniunea Europeană față de China și Statele Unite. Și de ce suntem atât de în urmă? În Statele Unite nimeni nu s-a ocupat de accesul egal. Pur și simplu oamenii au mers și au cumpărat sisteme IT de la companii private și de aceea sunt mai bine conectați decât Europa. Acum aud cu teamă că spuneți că autorii trebuie remunerați. Cine va stabili ce înseamnă remunerația adecvată? Apoi vorbiți de combaterea limbajului de ură. Cine stabilește ce este sau ce nu este? <laughs> E limbaj de ură să spui că evrei încearcă să controleze lumea băncilor? Sau e limbaj de ură dacă impunem taxe corporațiilor sau cerem să se impună? Și dacă spunem că Rusia dorește să invadeze Rusia, e acesta limbaj de ură. Doamna președinte, mulțumesc. Doamna Gabriela, aveți cuvântul. Merci beaucoup, Mul- Mulțumesc, domnule Corvin, pentru întrebare. După părerea mea, în societatea noastră democratică, nu e loc pentru ce <laughs> Ne bazăm pe valori și mă bucur că Parlamentul European apără aceste libertăți, deoarece am lărgit definiția pentru ca acolo să figureze clar toate referirile la originea etnică, la tot ceea ce poate fi considerat o sursă de jignire pentru persoană. Ne dăm seama noi oare în ce măsură acest discurs care incită la ură nu ajută la nimic și nu face decât să erodeze, erozioneze de la bază societatea noastră. Libertatea de expresie trebuie protejată. Însă, în același timp, în ceea ce privește discursurile incitatoare la ură, vreau să fiu foarte clară. Din punctul meu de vedere, e un subiect care ne cere putere tuturor pentru a apăra un alt model de societate, pentru a ne apăra principiile și valorile. mă opresc aici, deoarece cred că respectarea celuilalt trebuie să fie primordială. Discursul care incită la ură nu are cum să fie calea de urmat. Ne gândim care sunt urmările asupra copiilor, ne gândim oare cum sunt afectate aceste persoane care și-ar dori să-și petreacă, să-și folosească energia în alte domenii. Cu toții trebuie să fim responsabili. E un subiect cu care nu putem să ne jucăm, pur și simplu. Herzlichen Dank. Eine Nachfrage, Herr Mulțumesc, domnule Corbin. Încă o întrebare? Din păcate, nu am primit un răspuns specific. Eu sunt mult mai în vârstă decât dumneavoastră, doamna. Am făcut închisoare în vremea comunismului, ani de zile petrecuți în uh, închisoare și, printre altele, pentru că am fi oferit informații false care ar putea fi folosite în detrimentul Republicii Poloneze de atunci. Și am fost amendat 9.000 de euro pentru că am dat informații care existau public despre uh, nivelul <laughs> mediu de inteligență și diferențele între femei și bărbați. Și eu vreau să știu cine decide ce informații sunt false și care nu sunt false. Sau spunem că sunt sensibile sau sunt de interesul țării sau al Uniunii. <clears throat> Toate informațiile ar trebui să existe pe internet ca toată lumea să poată spune ce vrea și să preia răspunderea pentru ce spune. Doamna Gabriel, vă rog. Je suis fière de défendre le principe d'égalité entre les hommes. Așa cum am spus. Susțin principiul egalității între bărbați și Susțin principiul egalității între bărbați și femei și o spun cu mândrie. Nu trebuie să spunem cine trebuie să supravegheze și să se asigure ce se respectă. Sunt niște principii. Există mecanisme de autoreglementare, de coordonare, să e răspunderea noastră comună. Da, avem niște valori de apărat și eu voi apăra aceste valori până la capăt. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc. Andreas Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Vă atrag atenția, doamna comisar, eu nu voi pune întrebări cu aplauze. Voi uh, fi un pic mai cuminte. Eu cred că v-ați bătut foarte corect până acum și știu că și doi ani, așa cum am cunoscut noi în ultimii ani, doi ani sunt destui pentru a mai face câte ceva în calitate de comisar desemnat. Și cred că uh, analiza de la jumătatea termenului a adus câteva întrebări. Um, domnul Oettinger avusese șase propuneri legislative și de aceea avem așteptări și de la dumneavoastră. Și vă întreb foarte clar cât privește această revizuire, ce veți face în calitate de comisar pentru că acea plată pentru a reglementa legal situația platform to business sau platform to consumer, în special cât privește uh, concurența neloială și ce mai doriți să spuneți cu privire la platforme și cu uh, cercetările care se desfășoară. <clears throat> Mulțumesc, doamna comisar desemnat, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Schwab. E adevărat face parte din uh, identitatea mea personală, experiența în cadrul PPE și de asemenea face parte din experiența și identitatea mea, munca pe care am avut-o alături de colegi din alte grupuri politice. Până la urmă, asta ne definește pe toți uh, să vedem cum putem susține interesele cetățenilor europeni. Și întrebarea pe care mi-ați pus-o astăzi uh, și la care am avut deja ocazia să răspund, dar voi reveni pentru a face uh, precizări. Vom avea o propunere din partea Comisiei legată de aceste practici neloiale uh, pe platformele uh, digitale și companiile care uh, furnizează servicii pe ele. Este un aspect esențial pe care nu-l putem neglija și am să vă dau un exemplu foarte clar. Atunci când alegem, de exemplu, un hotel, dorim să știm dacă oferta care ni se face corespunde Uh, criteriilor noastre sau ni se trimite acea ofertă pentru că ea era cea mai puternic sponsorizată. Iată, e vorba aici de transparență și cred că tocmai prin această prisma a transparenței voi aborda această problemă. Consumatori, utilizatori, companie, platformă, transparența este esențială pentru că ea va aduce încrederea, va aduce o cunoaștere a condițiilor care să uh, permită operațiuni mai bune. A, am avut o mică îndoială în ceea ce privește uh, traducerea pentru ultima parte a întrebării dumneavoastră referitoare la anchetă. Aici voi lucra alături de ceilalți comisari uh, și cred că împreună vom reuși să facem astfel încât uh, platformele să fie creatori, inovatori, uh, să mențină diversitatea, IMM-urile să fie prezente și în același timp nu vom ezita dacă trebuie să luăm măsuri uh, pentru a delimita activitățile respective și pentru a aduce răspunsuri consumatorilor. Domnul Schwab, vă rog. Da, în special în ceea ce privește funcția gatekeeper, aș vrea să știu dacă există o dezbatere în acest moment despre un eventual control al algoritmului. Nu sunt sigur cum să vedem lucrurile, dar aș avea această întrebare, doamna comisar. Cum vedeți dumneavoastră controlul acestor algoritmi? Mulțumim pentru întrebare, doamna Gabriel. Mulțumesc din nou pentru această întrebare voi uh, aborda această chestiune nu din punctul de vedere al controlului, ci din punctul de vedere al unei mai bune înțelegeri pentru a vedea cum funcționează acest algoritm. Și mulțumesc Parlamentului European pentru că are un proiect pilot pentru următoarele 16 luni. Am obținut finanțare tocmai grație Parlamentului European, astfel încât să înțelegem mai bine uh, funcționalitatea acestor algoritm, pentru că algoritmul nu trebuie să fie o mână invizibilă și aceasta cu toate consecințele negative pe care le cunoaștem. Acești algoritmi trebuie să fie un exemplu al valorilor noastre, echitate, transparență și mijloace necesare care fac ca uh, valoarea adăugată a omului, această valoare creativă să fie cea oferită. Mulțumesc! Frage kommt von Birgit Zippel. Mulțumesc. Următoarea întrebare, Birgit Zippel. Mulțumesc. Doamne Gabriel, o piață unică digitală de succes trebuie să garanteze și să promoveze drepturile oamenilor pe care îi susține. Protejarea privat, liber, pri, eh, spațiului privat, aspecte confidențiale, garantarea confidențialității comunicării. Cum veți garanta dumneavoastră păstrarea acestor drepturi și sunteți de acord că e esențial să protejăm aceste drepturi când se promovează uh, propuneri noi și, uh, în specific, care ar fi planurile dumneavoastră și angajamentul în a asigura că vom uh, reuși să protejăm sfera privată în mod explicit împotriva lobby-ului care încearcă să submineze lucruri atinse deja și să legitimizeze astfel activități de zi cu zi care dăunează activității sovieții cetățenilor noștri. Herzlichen Dank. Frau Gabriel, für die Antwort. Sie haben das Mulțumesc, doamna Gabriel, pentru răspuns. Mulțumesc foarte mult, doamna Zipel, pentru această întrebare. Așa cum spuneam la început, uh, pentru mine e vorba aici de coerență. Avem uh, GDPR-ul care ar trebui să intre în vigoare pe 25 mai 2018. Avem uh, criterii foarte stricte. Pe de altă parte, pentru a fi coerenți, am propus regulamentul e-privacy, care se referă la confidențialitatea comunicărilor. Un element central pentru mine este consimțământul și de altfel veți vedea că între cele două definiția consimțământului este absolut uh, importantă. Dacă vorbesc despre coerență, ar trebui să vedem uh, toate acele definiții care erau redundante și au fost eliminate din e-privacy, sancțiunile care au fost armonizate sau uh, Uh, ce s-a întâmplat cu autoritățile care trebuie să uh, realizeze monitorizarea. Dacă nu reușim să asigurăm această coerență, ce se va întâmpla pe viitor? În uh, GDPR avem autoritățile naționale de protecție a datelor care se ocupă de supravegherea felului în care acesta se implementează. Dacă nu se adoptă e-privacy, e clar că alte autorități vor trebui să-și asume aceste responsabilitate și mai mult decât atât, nu vor putea implementa mecanismul de control al coerenței pe care l-am introdus în GDPR. De aceea uh, sunt foarte atentă la toate aceste aspecte și mm, în acest sens îmi iau un angajament clar pentru a lucra alături de Parlament în vederea identificării elementelor care ne mai rămân de făcut. Astăzi am auzit aici două poziții diferite. Unii spun că ar fi prea ambițios, că cele două nu pot intra în vigoare în același timp. Însă, neglijăm faptul că, practic, în joc este securitatea cetățenilor securitate care este considerată ca prioritate numărul 1 în ziua de astăzi. Președinta întrerupe. Mulțumesc. Thank you very much, Mrs. Mulțumesc, domnule Gabriel. M-ați concentrat mult pe spațiu privat, dar sper că am înțeles corect că, în general, veți face tot posibilul pentru a proteja spațiul privat în toate domeniile pieței unice digitale. Portofoliul dumneavoastră este unul foarte mare. Aș dori să adaug o întrebare. Știți că există multe critici în regulamentul CAPSAT, nu doar uh, în ceea ce privește principiul țării de origine. Dumneavoastră credeți în acest principiu așa cum e propus și dacă da, cum aveți de gând să uh, discutați cu criticii și cum vedeți viața acestui regulament, dat fiind și cazul Sky Competition, și dumneavoastră sau comisia credeți că geoblocajul va deveni imposibil cu uh, acel caz uh, Sky Competition? Absat. O întrebare uh, foarte dificilă. Avem uh, pentru CAPSAT principiul uh, plății pentru țara de origine, însă ceea ce propunem noi este să facilităm obținerea de drepturi atunci când e vorba de două servicii speciale. Uh, televiziunea online și uh, serviciul uh, Reply. Îmi pare rău, dar uh, am câteva expresii pentru că nu vin direct uh, în franceză, mm, le folosesc în engleză. Noi ținem să respectăm principiul țării de origine pentru că uh, ne dorim să facem progrese în ceea ce privește circulația transfrontalieră. Sunt conștientă însă că există îngrijorări pe această temă Chiar în urmă cu o săptămână, raportorul nu reușea uh, să organizeze o întâlnire, de data aceasta se va face și e important să facem progrese și să verificăm care sunt limitele cu geoblocarea. Îmi pare rău, cred că am depășit din nou timpul. Spuneam mai devreme că principiul țării de origine nu înseamnă că poți să restrângi conținutul pe anumite teritorii. Principiul uh, geoblocării, de asemenea, și să nu uităm că la geoblocare uh, de 5 ani de zile dorim să reglementăm situația, deci uh, vom face ceva pentru a păstra aceste principii și pentru a face progrese. Mulțumesc cu următoarea întrebare, Angel Jabatski. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte, domnul Gabriel. În primul rând, felicitări pentru desemnare. Mi-a plăcut și cum v-ați început prezentarea, ține de diversitate culturală Mă bucur că, iată, și în calitate de coordonator, se jur, aș dori să pun următoarea întrebare. Trebuie să digitalizăm sistemele de sănătate, sistemele publice și cum ar accelera Comisia acest proces al digitalizării? Vă rog. Mulțumesc, doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Ciambaschi. E un aspect foarte important din piața digitală unică. Această piață ar trebui să le aducă beneficii cetățenilor și asta face parte din prioritățile pe care le vom avea în următoarele luni după toamnă. Când vorbim despre uh, grijile de sănătate, ne dăm seama că toți cetățenii sunt uh, sensibili la acest lucru. Când vorbim despre libertatea de a Uh, de circulație a datelor, ar trebui să fim suficient de curajoși pentru a face și pasul următor, și anume să avem acces la asistență electronică sau să avem, de exemplu, posibilitatea de a primi rețete electronice. Astfel, în funcție de țară, de clinică sau de spital, cetățenii ar putea evita evitarea eforturilor sau o deplasare uh, inutilă la spital, de exemplu. Ar fi foarte util pentru toată lumea și m-aș bucura ca aceasta să fie una din prioritățile președinției estone. Cu siguranță va fi o prioritate în timpul președinției asigurată de Bulgaria. Mai mult, în Bulgaria ne dorim îngrijiri de sănătate electronice în conformitate cu obiectivele europene. Administrația publică e foarte importantă și e nevoie de pași concreți pentru a atinge acest obiectiv de a avea 1, de a avea acel format 111, deci un document care e trimis o dată, după care acesta este transmis uh, celorlalte persoane din administrație. Deci un singur document, trimis o singură dată pentru a economisi din timpul cetățenilor. E articolul 12 și acest articol ne va permite să uh, reducem din povara administrativă la care sunt supuși cetățenii. Se va economisi astfel timp, va crește eficiența și cred că am avea astfel ocazia să fim și mai uh, legitimi în ochii cetățenilor. O altă întrebare. Mulțumim, doamnă Gabriel. Vă mulțumesc pentru răspunsul atât de cuprinzător. Ce va face Comisia pentru a reduce povara administrativă asupra cetățenilor în uh, situațiile transfrontaliere? Mulțumesc pentru această întrebare, care mi oferă ocazia de a îmi folosi și răspunsurile anterioare. Când vorbim despre serviciile transfrontaliere, vorbim despre Europa pe care ne-o dorim. O Europa cu o conectivitate mărită, cu eficiență și eficacitate mărită între servicii. De aceea Comisia s-a concentrat pe mai multe aspecte. În primul rând, acest principiu 1-1. Trimiți un document uh, pentru a reduce din uh, timpul alocat acestor proceduri. În urmă cu câteva zile am discutat cu mai multe companii la nivel european și am discutat despre accesul la registre. Aceasta ar fi baza o altă etapă de transferare a documentelor dintr-o țară în alta, fără să existe o povară în plus pe umirii antreprenorilor. E important să se facă asta într-un cadru sigur. Deci chiar dacă vorbim despre administrație sau îngrijiri de sănătate, vorba despre valori și instituții care trebuie protejate în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Următoarea întrebare mult, doamna Mlinar. Primul rând, felicitări, domnului comisar, pentru desemnare. Întrebarea mea. Comisia a făcut mai multe propuneri digitale în cursul acestui, acestei legislaturi. Multe se suprapuneau pentru că în Parlament dosarele sunt tratate în diferite comisii, rezultatul e de multe ori în contradicție. Ce abordare veți avea dumneavoastră când veți trata, de exemplu, platformele online pentru a, uh, contra, pentru a garanta că nu există contradicții în legislație. Mulțumesc, doamnă Gabriel, aveți răspuns, uh, pentru răspuns, vă rog. Je ne, me, je ne me pas sur... Nu mă voi pronunța în legătură cu modalitatea internă de organizare a muncii parlamentare. Să din perspectiva comisiei voi încerca să văd cum ne poate ajuta o mai bună coordonare să obținem rezultate mai bune. Și asta ne dorim împreună cu președintele Juncker, cu o comisie politică prin înființarea așa numitelor echipe de proiect. Pentru a avea comisari uh, care se ocupă de mai multe portofolii, uh, care să se mobilizeze împreună. De exemplu, majoritatea, jumătatea colegiului a fost mobilizată pentru comunicare în legătură cu platforme. Trebuie restructurate toate dialogurile existente și încă un aspect important, forumul internet și combaterea terorismului. Avem un cod de conduită în ceea ce privește discursul instigator la ură. Avem de asemenea tot ce ține de combaterea uh, contrafacerii. Avem Alianța pentru protejarea minorilor în mediul online. Toate aceste foruri au proceduri diferite și știm cât de importante sunt uh, știțările pentru ca conținuturile să fie înlăturate imediat. Dar nu există armonizare în acest domeniu. Formatul e diferit de la o platformă la alta și în ziua de astăzi, ceea ce lipsește, cred eu, e un dialog mai structurat pentru a putea identifica niște uh, linii orientative. Cum să restructurăm oare toate aceste forme de dialog care până la urmă au un obiectiv comun și anume combaterea uh, terorismului, protejarea minorilor. Am avea nevoie de orientări care să se ocupe a celor, celor care participă la aceste platforme. Prin măsuri voluntare de autoreglementare nu am reușit să facem progrese. Cadrul de reglementare nu permite acest lucru, însă atunci când nu e necesar, autoreglementarea poate funcționa. Alena, fragă. Um... Mulțumesc. Doamna Mlinar, o doua întrebare? Da, vorbeați de dialog, cuvânt cheie și în acest sens aș dori să vă întreb care va fi abordarea dumneavoastră legată de consultările celor implicați, când vine vorba de echilibrul între părerile celor implicați, actorilor implicați și cum se vor reflecta părerile acestora în propunere. Vielen Dank, Frau. Mulțumesc, doamnă Gabriel, pentru răspuns. Mulțumesc. asta îmi permite să fac legătura cu ce spuneam la întrebarea anterioară. Da, mă voi uh, inspira din experiența mea ca aeroparlamentar. Transparență totală în ceea ce privește întâlnirile cu toate părțile uh, implicate. Nu există actori majori sau minori. Unii mai însemnați și alții mai puțin însemnați. Și doar așa vom ajunge la o situație în care ne vom dovedi capacitatea de a uh, lua o decizie care să ne permită să avansăm în direcția comună identificată de noi. Așa întrebăd eu lucrurile, cât mai simplu, transparență, să mă întâlnesc cu toate părțile interesate, să nu acord uh, mai multă sau mai puțină importanță altora și să-mi păstrez uh, neutralitatea și uh, să fiu obiectivă respectându-mi competențele, nimic în plus. Herzlichen Dank. Die nächste Frage kommt von Axel Voss. Mulțumesc. Următoarea întrebare, Axel Voss. Mulțumesc, stimată doamna comisar de senat. Ce face Comisia pentru a întări poziția industriei creative în Europa, mai ales date fiind dezechilibrele legate de distribuția valorii? Și în acest sens și o a doua întrebare, cum doriți să tratați situația știrilor uh, neadevărate care apar și cum să facem să îmbunătățim jurnalismul de calitate. Dank. Mulțumesc. Doamna comisar, vă rog. Fort, bitte. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule Vos mă voi concentra pe jurnalismul de calitate și pe combaterea știrilor false. Nu am prea avut ocazia să vorbim despre asta și e ceva foarte important. Țin la un jurnalist de calitate. Niște mijloace de comunicare independente și pluraliste sunt baza democrației noastre. Astfel putem avea o dezbatere democratică în condiții optime. Pentru ca cetățenii, în cunoștință de cauză, să-și uh, stabilească opiniile. Și mulțumesc Parlamentului pentru proiectul pilot Alfabetizare Media pentru toată lumea. E un aspect pe care nu ne mai permitem să-l neglijăm. E important să insistăm mai mult asupra acestor aspecte ce țin de educarea uh, față de mijloace de comunicare. La orice vârstă nu se face aici diferențierea între tineri sau adulți. De asemenea, să insistăm pe lângă platforme și companii pentru ca acestea să promoveze la rândul lor uh, instrumente care să ne permită să uh, căutăm informații de calitate pentru a ne putea apăra de valorile democratice. E ceva foarte important pentru mine și țin să pun accentul pe asta, deoarece asta are o legătură clară cu problema știrilor false. Trebuie să ne spunem că nu e un fenomen nou, e un fenomen care exista și în trecut, ceea ce s-a schimbat, în schimb, e rapiditatea de propagare a acestor informații și modul în care asta poate afecta dezbaterea noastră publică, societatea noastră democratică și valorile noastre. Deci, pe de o parte, trebuie să asigurăm o coordonare între diferitele texte legislative, fie că e vorba de directiva e-commerce, fie că e vorba de directiva servicii audio-media vizuale, fie că e vorba de directiva de combaterea a lor uh, de pornografie infantilă sau directiva cu privire la combaterea terorismului. Toate aceste foruri pe care le-am enumerat, al internetului, Alianța pentru Protecția Minorilor, Codul de Conduită pentru Combaterea Conținuturilor Ilegale, E bine, va trebui să asigurăm mult mai multă coerentă, coerență pentru a fi cu un pas înainte. Și nu e întâmplător că abordez acest element. Doar așa vom reuși să avem o discuție mai bună în legătură cu crearea și recunoașterea drepturilor. Und Herr Foss, für eine... Domnule Foss, o altă întrebare? Nu? Nu. Foarte bine. Mulțumit și satisfăcut de răspuns. Nicola Zandi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări, doamnă comisar desemnat. E un lucru bun că veniți astăzi aici în Parlamentul European și sper că atunci când vă veți prelua mandatul de comisar să nu ne uitați, să mai veniți pe la noi. Noi suntem gazde. În seara asta nu avem suficient timp pentru a ne exprima toate îngrijorările. Eu vreau să vorbesc despre provocările pe care le ridică digitalizarea în domeniul uh, muncii. Știm ce șanse oferă digitalizarea, să știm că există și riscuri. Dumneavoastră ați uh, vorbit despre lucruri corecte în răspunsurile pentru această audiere. Aș vrea să vă întreb care sunt strategiile concrete. Ce acțiuni concrete intenționați să aveți uh, de analizare a impactului uh, digitalizării asupra mm, domeniului acesta? Și în sfârșit, referitor la portabilitate. E important să vă ocupați și de acest lucru, portabilitatea. Sie haben das Wort. Doamna Gabriel. Mulțumesc. Doamna Gabriel aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Danti. Încă o dată am ocazia de a reveni asupra unui aspect uh, foarte important pentru mine. Uh, acompanierea transformărilor sociale în această lume digitală. Am spus-o foarte clar. Voi colabora foarte sus cu doamna comisar Tyson. În primul rând, pilarul social. Trebuie să profităm de această șansă. În al doilea rând, cred că e important ca astăzi competențele digitale să nu fie doar uh, competențe digitale de bază. Ar trebui să ne ocupăm de acele competențe digitale care ne pot uh, permite să diferențiem între oameni și mașini. Vor exista sarcini robotizate, se vor pierde locuri de muncă, însă niciodată niciun maș- nicio mașină nu va putea crea, nu putea avea relații sociale. Și aici cred că trebuie investit și pentru asta. Coaliția competențelor naționale e importantă și am nevoie de exemple concrete și o inițiativă pe care o voi sprijini de identificarea bunelor practici în cadrul Fondului Social European. Aceste bune practici trebuie prezentate în fiecare stat membru și coaliția națională de competențe, inclusiv prin coordonarea la nivel european, va permite adaptarea la țările respective. Un alt lucru la care țin acest proiect uh, șanse digitale pentru studenți. E important să existe aceste șanse și ar vrea să abordez aici o chestiune delicată, dar importantă. Să nu uităm uh, persoanele care trăiesc uh, la sat. Să mizăm și pe potențialul pe care îl oferă femeile. Acestea sunt aspecte foarte precise și referitor la femei. În octombrie, a cincea decizie, a cincea ocazie a conferinței care va prezenta rolul femeilor în domeniul digital. Vom vedea cum putem însoți această categorie de cetățeni pentru a profita de pe urma acestui potențial în economia reală. Und... Aș... Mulțumesc, da. Încă o întrebare, era să uit, da, vă rog. Domnule Danti. O altă temă importantă. S-au anunțat măsuri în legătură cu securitatea informată, siguranța informatică. Da, trebuie să fie o prioritate. Am văzut ce s-a întâmplat în Europa în ultima perioadă. Eu aș vrea câteva lămuriri în plus. Ne-a luat mult timp să avem acea directivă în acest domeniu, însă poate că e nevoie de transformă, de o revizuire acestea, văzând ce s-a întâmplat recent. Frau Gabriel, Sie haben das Wort. Mulțumesc, doamna Gabriela, aveți cuvântul. La directiv NIS. Să... Nu voi pierde din vedere directiva NIS. E principalul nostru instrument legislativ pentru uh, securitatea cibernetică. Și aici trebuie consolidată cooperarea între statele membre. Însă, în același timp, cred că e important ca prin revizuirea strategiei să punem accentul asupra renoirii mandatului EMSA, agenției, să vedem cum această agenție poate juca un rol mai important în ceea ce privește sensibilizarea ca secretariat, ca centru de coordonare, e prevăzut în directiva NIS. Și am 20 de secunde un exemplu concret. Nu e normal ca toate centrele naționale de reacție de incidente informatice să nu fie deschise 24 de ore din 24 7 zile din 7. Trebuie să consultăm aceste capacități și mi-aș dori să fac asta în statele membre. Și ca prin CERT, în colaborare uh, cu aceste centre, să asigurăm uh, această structură, să putem avea și un plan de acțiune în caz de crize e prevăzut pentru septembrie, pentru ca toți actorii să știe ce trebuie făcut dacă s-ar întâmpla așa ceva. Vielen herzlichen Dank und jetzt Mulțumesc doamna Roberta Mezzola. Mulțumesc. N-aș mai uh, întreba a doua, oră, a doua întrebare pentru a avea mai mult timp. Dragă Maria, dragă doamnă comisar, un lucru important pentru colegii mei din Comisia Libe, propunerea e-privacy. Spuneți-ne, vă rog, ceva mai mult, spuneți-ne detalii față, mai mult față de ce spuse acum. Necesitatea adoptării unui astfel de instrument, în special după ce am avut adoptare lungă și detaliată a regulamentului general de protecție a datelor. Și apoi, cum vă puteți asigura prin acest instrument protejarea datelor odată ce lucrăm într-un mediu al liberei circulații a datelor. Herzlichen Dank. Mulțumesc, doamna Gabriel. Merci beaucoup. Mulțumesc, doamna Mețola. Pentru mine un element uh, important, uh, inclusiv în uh, domeniul economiei digitale, este important să susțin aceleași uh, principii pe care le-am susținut timp de 8 ani de zile la Libe. Știm cât de mult ne interesează libertățile și drepturile noastre. De ce avem e-privacy? Am spus astăzi că e vorba aici de coerență. Avem uh, GDPR-ul care va intra în vigoare la anul. Pe baza articolului 8 al Cartei uh, Drepturilor Fundamentale în ceea ce privește datele non-personale. E-privacy se referă însă la confidențialitatea comunicării. Și e la fel de important în ziua de astăzi să garantăm și această confidențialitate pentru uh, persoanele fizice și în felul acesta propria lor securitate. Pentru mine însă elementul esențial, așa cum am spus-o, este felul în care definim consimțământul. Acesta este practic firul roșu al acestui regulament. De fiecare dată, cetățeanul, utilizatorul trebuie să-și dea consimțământul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ne confruntăm cu adevărate provocări și insist aici asupra nevoii de coerență, pentru că autoritățile naționale care implementează și supraveghează respectarea GDPR-ului să nu fie uh, Uh, îndepărtate de celelalte autorități care se ocupă de implementarea e-privacy. Pentru că altfel ar însemna să irosim eforturi față de obiectivele uh, pe care le avem. Există mai multe elemente pe care le putem dezbate, de exemplu privacy by default, privacy by design, cookies, toate acestea sunt părți uh, centrale. Însă, după cum spuneam, pentru mine esențială este alegerea și confidențialitatea procesului. Și tocmai din motive de coerență voi continua în dezbaterea pentru a susține aceste instrumente. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Gabriel. Multă mulțumire, doamna Gabriel. Ajungem la sfârșitul acestei părți, întrebări și răspunsuri. Mulțumesc uh, tuturor membrilor pentru întrebări. Mulțumesc, domnule Gabriel, pentru răspunsuri. Și acum, domnule Gabriel, vă invit să dați o scurtă declarație finală de nu mai mult de 5 minute. Sie haben noch mal das. Vă rog, aveți cuvântul. Благодаря много, госпожо председател. Скъпи колеги! Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, timpul zboară pe lângă noi. În astfel de dezbateri am senzația că timpul zboară și toate întrebările practic se centrau uh, pe un element uh, esențial și anume cum putem uh, profita de potențialul pieții unice, astfel încât economia, industria și consumatorii să aibă un rol esențial de jucat. Astăzi am prezentat uh, cele patru priorități esențiale. În primul rând, să țin cont de prioritățile uh, domnului Juncker. În al doilea rând, protecția și promovarea drepturilor și libertăților cetățenilor. În al treilea rând, să caut mereu uh, compromisuri, să-i ascult uh, pe interlocutorii mei, astfel încât uh, interesul comun să fie promovat. Experiența mea, metoda mea de lucru se bazează pe existența acestui dialog și a cooperării, pe capacitatea mea de uh, ascultare a altor puncte de vedere. Dragi colegi, astăzi v-am ascultat cu foarte multă atenție și așa cum spuneam încă de la început, doresc să mențin acest dialog. Bineînțeles, că îmi voi aminti că am fost membru al Parlamentului European și mai mult decât atât uh, voi încerca să vă arăt că experiența pe care am căpătat-o în acest adevărat laborator al ideilor poate fi folosită în beneficiul economiei, a industriei și a cetățenilor noștri. V-aș reaminti care sunt uh, principalele provocări pe care le-am prezentat încă de la început. Mai avem doar 2 ani la dispoziție. Actele legislative care au fost deja adoptate trebuie să fie implementate în următorii ani. Mi-aș fi dorit să vorbim mai mult despre inițiativa Wi-Fi pentru Europa, pentru că aceasta este un adevărat exemplu al beneficiilor concrete pe care le pot obține cetățenii noștri. Mi-aș fi dorit să vorbim mai mult despre drepturile femeilor, despre securitate cibernetică sau uh, despre high-tech în general despre așa numitele tehnologii supercomputaționale care vor permite Europei să aibă în continuare o poziție de lider. Am uh, reușit deja foarte multe și avem un potențial extraordinar, iar dezbaterea de astăzi ne-a arătat că ideea noastră este foarte clară în ceea ce privește slăbiciunile noastre, provocările cu care ne vom confrunta și instrumentele de care dispunem. Încă din uh, 1999, de la uh, comisarul Likanen, am examinat cu atenție toate problemele care s-au pus uh, pe piața unică digitală și toate chestiunile practic s-au referit la acest lucru. Deci, iată, cu cinci comisari în urmă și asta ne arată uh, foarte bine în ce măsură uh, diferența este foarte mare între ce avem astăzi și ce aveam atunci, pentru că astăzi avem mijloacele politice, bugetare, administrative și în același timp o diversitate de idei care ne permit să identificăm interesul nostru comun. Și cred că tocmai grație acestor lucruri putem trece mai departe. E nevoie de mobilizare pentru că Europa este foarte atentă la ce facem. Securitate cibernetică, platforme online, adaptarea la o economie a datelor. Iată care sunt prioritățile, sunt extrem de clare. Toate aceste problematici au fost uh, abordate astăzi. Deci vă mulțumesc pentru că mi-ați uh, arătat drumul pe care să mergem împreună, așa cum a anunțat uh, președintele Juncker, pentru a trece dincolo de ambițiile noastre limitate și pentru a ajunge la o abordare transversală. Voi lucra în acest sens pentru a avea o abordare globală și voi face tot ce îmi va sta în putință pentru ca cooperarea și dialogul să ne aducă de fiecare dată la un răspuns multidimensional, multisectorial și în uh, centrul lor uh, să fie cetățenii europeni. Permiteți-mi acum uh, să închei cu o notă personală. Aș vrea să mulțumesc tuturor directorilor generali și DG-urilor de la Comisie și tuturor celor care au făcut atât de multe eforturi pentru a mă pregăti în vederea audierii de astăzi. Aș vrea să mă adresez și uh, unei școli uh, de cibernetică din orașul Hauscovo în Bulgaria. De șase ani de zile sponsorizez această școală pentru că îmi doresc ca uh, tehnicile de grafică digitală și tehnologiile digitale să se implementeze în societatea noastră prin acești copii și prin profesorii lor. Și sper să îi susținem și pe viitor. Bulgaria și Europa ar trebui să fie mândri de acest proiect. Uh, thank you, thank you. Vă mulțumesc foarte mult, încă o dată, doamna comisar de senat, pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru toate comentariile, pentru discursul introductiv și pentru remarcile finale, pentru rezumatul dezbaterii. Mulțumesc uh, colegilor de la ambele comisii, uh, Cultură și Educație și Comisia ITRE și de asemenea comisiile asociate, IMCO, Juri și LIBE. Ne-am putea organiza foarte ușor, grație cooperării bune care există între cele două secretariate și mulțumesc de asemenea doamnei Petra Camerveld, pentru că a coprezidat această întâlnire. Eu cred că a mers totul foarte bine, uh, cu o precizie de cronometru, de asemenea cu întrebări și răspunsuri uh, foarte precise, bineînțeles totul depinzând de coordonatorii de la cele două comisii. Vă mulțumesc încă o dată. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch... Mulțumesc mult și din partea mea. Mă pot alătura cuvintelor uh, copreședintele, domnul Buzec. <clears throat> Cred că ne-ați uh, ușurat cu toții munca, pentru că cu toții ați respectat planul. Mulțumim pentru aceasta. Mulțumim, domnule Gabriel. Ați stat la dispoziția noastră atâta timp. Mulțumesc și secretariatelor CUL și ITRE pentru o foarte bună pregătire acestei audieri și, nu în ultimul rând, celor fără de care munca noastră aici nu ar fi posibilă sau ar fi mult mai dificilă. Mulțumesc mult interpreților care ne-au însoțit în această după-amiază. Știți că este sarcina noastră să analizăm această audiere. Analiza va avea loc mâine. Se întâlnesc coordonatorii ITRE și CUT la ora 14 și rog comisiile asociate să le amintesc că trebuie să transmită pozițiile lor secretariatului ITRE până mâine la 10, iar coordonatorii CUL, dacă mai sunt prezenți, îi rog să ne întâlnim scurt aici în față. Nu rămâne decât să urez doamnei comisar să mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră tuturor o seară bună. Mulțumesc!